Ladies, gentlemen, colleagues, to get... Dragi colegi, haideți să începem lucrările. Deja avem o întârziere de 10 minute. Să vă prezint uh, aceste lucrări în legătură cu acordul comercial între UE și Columbia și Peru. Comisarul Karel de Huch va participa la această reuniune, va veni peste câteva minute. Was initial... Știți că acest acord a fost inițiat în martie 2011 iar acum urmează să fie semnat de Consiliu. Semnarea trebuie să aibă loc în aprilie anul acesta, după care Parlamentul European va trebui să-și dea avizul conform, aviz de care e nevoie în conformitate cu tratatul de la Lisabona atunci când trebuie ratificate acorduri internaționale între Uniunea Europeană și părți terțe. iar procedura trebuie să se încheie până în toamna acestui an. Cu această audiere încep procedurile în Parlamentul European și uh, le urez uh, bun venit tuturor oaspeților noștri. Le urez bun venit vicepreședinților din Columbia și Peru care se află astăzi aici. Să vă prezint experții care vor interveni astăzi. În primul rând, domnul Adrian Vandenhoven, director al Departamentului de Relații Internaționale de la Business Europe, organizația patronală europeană. Bun venit, Adrian, din nou în comisia noastră. Eduardo Esteves este consilier la Confederația Sindicală a Americilor, TUCA. Horacio Chiudog coordonator care se ocupă de negocierile colective la Organizația Internațională a Muncii. Și Karel de Hucht, comisarul pentru comerț. Și, bineînțeles, bun venit domnului Angelino Garson, vicepreședintele Columbiei și vicepreședintei Marisol Espinosa. And Vice President uh, Marisol Espinosa uh, Din uh, Peru. Care e aici în stânga mea. The meeting will be conducted in the following Reuniunea noastră va avea loc în felul următor. Dat fiind că avem foarte puțin timp la dispoziție, ca de obicei, toate intervențiile din sală vor fi limitate la cel mult 2-3 minute. Și vorbesc serios, deci doar 2-3 minute pentru a-i asculta pe experți, nu pe dumneavoastră. Voi uh, oferi însă ocazia membrilor să-și exprime părerea, cât de repede voi putea, voi, uh, vă voi distribui informații în legătură cu timpul uh, la dispoziție. Trei dintre oaspeți, dintre experți vor avea care și vă atrag atenția, le voi atrage atenția după șase minute de intervenție, deci le voi uh, arăta că mai au un minut. Vandenhoven, Esteves și Orasio sunt deci cei trei experți, iar comisarul de Hucht va încheia prima rundă de intervenții cu 10 minute. Haideți să începem. Domnul Adrian van den Hoven. To take the floor. Thank you. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a exprima sprijinul puternic pe care l-a uh, acordă Business Europe la semnarea acestui acord de liber schimb. Uniunea Europeană trebuie să-și continue parteneriatul cu Columbia și cu Perul într-un mod echilibrat care să țină cont de îngrijorările specifice existente și să sprijine în mod practic uh, integrarea regională a acestor țări. De ce credem că întreprinderile europene ar trebui să încheie acest acord de liber schimb cu aceste două țări? Cred că suntem cu toții conștienți de cât de dură e concurența din partea americanilor, asiaticilor, uh, cu toții sunt protagoniști pe scena internațională și de aceea un astfel de acord de liber schimb le oferă europenilor șansa de a-și dezvolta afacerile în această regiune. Și asta e foarte important, deoarece în Columbia și în Peru avem o rată de dezvoltare foarte ridicată și ne anticipăm la foarte multe investiții în structuri în care capitalul este intensiv în sectorul energetic, de exemplu, și multe tehnologii europene își pot aduce contribuția. Ne așteptăm de asemenea și la investiții în domeniul infrastructurilor și cu siguranță companiile europene sunt bine plasate pentru a participa la aceste proiecte. Nu e vorba doar de investiții, vorba și de comerț și de aceea uh, salutăm eforturile făcute în ceea ce privește partea industrială a negocierilor. E un rezultat pozitiv pentru întreprinderile europene și aș vrea să menționez câteva elemente. În primul rând, în Columbia, reglementările pentru biocombustibili și nevoia de a se consulta cu coproducătorii europeni în legătură cu standardele care se vor aplica, deoarece companiile de cărbune își vor trebui, vor trebui să-și modifice motoarele cu injecție pentru a face față acestor uh, standarde. Cum sectorul uh, textilelor. Regulile de origine, de, origine, de monitorizare trebuie implementate cu atenție, deoarece suntem pentru liberul schimb cu acest sector, cu Columbia și Peru. însă nu vrem ca aceste țări să, par- să mm, profite de acest acord prin intermediul acestor două țări. Acum, sectorul agricol. Și aici dinamica a fost pozitivă. În ceea ce privește vinurile și băturile spiritoase, e un acord foarte bun cu elemente bune. Știți că e o piață mare de export pentru Uniunea Europeană, pentru multe regiuni care avem mărci și uh, indicații de origine geografică. Și un ultim element, serviciile. Recunoaștem că e o mare concurență din partea americanilor pe această piață și de aceea salutăm eforturile făcute de Columbia, de Peru și de UE la aceste negocieri privind serviciile. Pe lângă faptul că vom ajuta la dezvoltarea industriei locale de acolo, vom încuraja investițiile în regiune, ceea ce e un element cheie pentru dezvoltare. Am vorbit puțin despre interesele întreprinderilor europene. Voi vorbi acum despre chestiunile mai delicate în legătură cu guvernanța, drepturile de muncă și aspectele de durabilitate. De la bun început, Business Europe ține să spună că sprijină implementarea angajamentelor uh, OIM și a celorlalte um, angajamente luate la nivel internațional. Dacă ați ratificat astfel de tratate, trebuie să le puneți în practică. De asemenea, salutăm capitolele de dezvoltare din acordurile de liber schimb, uh, mai ales din, în acest caz al Columbiei și Perului, și suntem gata să ne angajăm cu alți parteneri sociali, cu sindicate, cu uh, organizații civile, pentru ca ceea ce este în acest capitol să devină realitate. Capitolul privind durabilitatea e un capitol nou în acest acord și pentru Columbia. Poate că trebuie să accelerăm punerea în aplicare a acestui capitol din acord pentru a garanta anumite lucruri legate de dreptul muncii, de mediul înconjurător și alte aspecte. Un alt element pe care țin să-l subliniez, dacă trebuie luate măsuri în domeniul comercial, din cauza că nu se respectă anumite elemente de mediu sau de drept al muncii, noi am cere ca într-o astfel de situație, Comisia Europeană să se consulte cu organizațiile sindicale și patronale din Columbia înainte de a lua măsuri. Noi, ca organizație patronală, credem că patronatele și sindicatele trebuie consultate înainte de a întreprinde o astfel de acțiune. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc, Adrian. Bine, ați respectat timpul alocat. Acum îi dau cuvântul domnului Eduardo Esteves, consilier la Confederația Sindicală a Americilor. Șapte minute. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, doamnă vicepreședinta Perului, domnule vicepreședinte al Columbiei. Vă mulțumim uh, că ne-ați invitat la această reuniune și aș vrea să prezint pe scurt pozițiile Confederației Sindicale din Americilor despre acest acord. Când a început procesul regional, am urmărit cu multă atenție și cu multe speranțe etapele parcurse împreună pentru a realiza asemenea relații ca națiuni, ca țări și ca popoare. Totuși, în acești zece ani și, și dincolo de programele de cooperare economică și de programe politice, nu s-au făcut pași suficient a avut loc un uh, summit uh, sindical la care s-a propus ca regiuni, colaborarea dintre America Latină și Caraibe și Uniunea Europeană să se includă și dimensiunea socio, care ține de aspectele sociale și de muncii, pentru a îmbunătăți aspectele sociale în regiune. Suntem foarte preocupați de faptul că tratatul despre care discutăm are o serie întreagă de aspecte comerciale și include și liberalizarea serviciilor, trecând peste serviciile publice și posibilitatea ca aceste servicii să ajungă la întreaga societate. Din 2010, Conferația Europeană Sindicală și coordonatorii regionali și Confederația Sindicală Internațională a lansat un apel Dacă îmi dați un minut încă umplut, am să vorbesc ceva mai rar, spune vorbitorul. Deci în 2012 Organizațiile menționate au lansat un apel guvernelor în timpul reuniunii de la Madrid, în care am solicitat să nu se încheie acordul cu Columbia și Peru, pentru că l-am considerat contrar întăririi comunității a națiunilor uh, pentru că este doar un tratat de comerț liber și pentru că în Columbia continuă să se manifeste acte de violență. Noi prezentăm aici parlamentarilor europeni riscurile pe care le-am constatat și în consecință solicităm să nu fie ratificate aceste acorduri. Permiteți-mi să mă refer la principalele eh, motive. Este fundamental să se restructureze dezbaterea privind dezvoltarea, să ne gândim la un viitor al producției, să restructurăm standardele de mediu durabil care să fie impulsionate prin creșterea salariilor, prin asigurarea unui loc de muncă demn și prin îmbunătățirea calității de viață. În perioada anterioară a acestui tratat a reprezentat o negare a acestor valori acumularea datorii, datoriilor publice și private, considerăm că este indispensabil ca acest lucru să se schimbe, mai ales acest tratat acordă foarte multe puteri corporațiilor uh, multinaționale. La reuniunea menționată cu sindicatele europene s-au uh, asigurat acestor corporații naționale puteri extraordinare care trebuie să fie totuși controlate de puteri uh, de stat Apoi s-a renunțat la viziunea cooperării bilaterale, să încercăm ca împreună cu părțile din statele din America Latină și din Caraibe să ajungem la acorduri de cooperare care să promoveze crearea unor zone de comerț liber în această regiune. Această versiune de idee de dezvoltare comună de, care ea ține seama de asimetriile care, la, la care ține atât de mult Uniunea Europeană, este un impuls pentru integrare, pentru integrare, dar a fost abandonată în favoarea temei comerțului liber și celelalte chestiuni au fost abordate doar formal sau bilateral cu cele două țări. Trebuie să spunem că acordul nu rezolvă problema violenței sindicale, mai ales în Columbia, Știm foarte bine că în discursul guvernului președintelui Santos, ca și în acordurile din 2007 încheiate între guvern și centralele sindicale, s-au făcut niște pași în ceea ce privește legislația muncii, exercitarea dreptului la grevă și așa mai departe, dar s-a penalizarea uh, violenței în ceea ce privește drepturile sindicale nu reprezintă o îmbunătățire. Și înțelegem că foarte multe din punctele la care s-a căzut de acord împreună cu guvernul nu sunt rezolvate. Asasinatele, amenințările, persecuțiile împotriva lucrătorilor sindicalizați continuă să fie o practică comună. Lipsește o acțiune guvernamentală puternică crimele sunt, rămân nepedepsite, iar așa încât mișcarea sindicală este cea mai expusă la violență din toată lumea. Am primit de la Procuratura din Columbia un raport pe care nu am putut să-l analizăm ca să știm exact dacă afirmația pe care am făcut-o eu uh, s-a îmbunătățit sau nu, deocamdată nu pot să spun acest lucru. Distrugerea sindicatelor, flexibilizarea muncii, anularea negocierilor conective, sunt probleme care nu sunt rezolvate prin acest tratat. Amenințarea la asupra, asupra mediului este iar foarte importantă, iar pe plan internațional un acord ca acesta duce la activități cu mari puteri destructive și duce la o proastă ocupare a forței de muncă. Ne referim mai ales la activitățile de extracție, la folosirea intensivă a solului și apelor, eh, mineritul, de exemplu, sau monoculturile. De asemenea, sunt favorizate falsele soluții pentru schimbările de climă, se încalcă drepturile popoarelor indigene, se um, pune problema defrișării unor uh, mari terenuri pentru a uh, putea să se producă etanol. Toate acestea contribuie la faptul că aceste două țări, Peru și Columbia, sunt țări care furnizează resurse naturale primare Uniunii Europene așa încât pentru guvernele respective analiza făcută de noi nu, este, nu a fost luată în ved, nu a fost uh, avută în vedere. N-am primit niciun fel de răspuns sau răspunsurile primite au fost ambigue. Dacă ar exista o clauză de suspendare unilaterală a acestui uh, uh, acord, clauza aceasta este a fost introdusă la inițiativa sindicatelor, dar Uniunea Europeană este cea care poate să spună exact în momentul în care încălcarea a fost foarte gravă. Și ar trebui pentru acest lucru să se consulte și actorii societății civile. Și apoi, știm că Parlamentul European nu poate să introducă modificări în tratat. Și nici noi nu putem, pentru argumentele uh, expuse, să cerem să nu fie ratificat. Dacă Parlamentul ar aproba acest lucru, nu ar fi bine. Ce rezultă inacceptabil este faptul că aspectele comerciale pot să fie aplicate provizoriu doar cu aprobarea Parlamentului European și Columbian, pentru că se spune că în Peru nu este nevoie de ratificare parlamentară. După părerea noastră, tratatul nu poate fi văzut decât în integralitatea lui, altfel este un aspect de liber schimb în care toate aspectele sociale nu sunt avute în vedere. Poziția noastră este la dispoziția participantelor pentru că timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte redus. Mulțumesc foarte mult! Timpul e același pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult. Ați avut un minut și jumătate în plus decât uh, i-am permis antevorbitorului. Să trecem acum la domnul Horacio Guido de la Organizația Internațională a Muncii, care o reprezintă pe doamna Cleopatra Dombia Henry, director pentru standardele internaționale ale muncii de la Organizația Internațională a Muncii. Unde sunteți? Aici sunteți, aveți cuvântul șapte minute. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, domnule vicepreședinte al Columbiei, doamnă vicepreședinte a Peruului, domnilor și domnilor, mulțumesc această invitație pentru OIM. OIM a văzut că din ce în ce mai multe clauze de muncă sunt incluse în acordurile bilaterale și multilaterale în ultimii 20 de ani, cu mecanisme stabilite pentru a asigura punerea în practică a normelor de lucru OIM. Trebuie să spunem aici că nu organizația noastră trebuie să se pronunțe în legătură cu semnarea sau nu a unui acord de liber schimb cu anumite state dat fiind că e o chestiune care ține de suveranitatea dumneavoastră. Însă, orice inițiativă care are ca obiectiv um, încurajarea normelor OIM um, merită salutate. În ceea ce privește justiția socială, inițiativa pe care am avut-o noi în acest uh, domeniu, uh, se poate oferi asistență atunci când uh, membrii doresc să promoveze împreună obiective strategice la nivel uh, multilateral sau bilateral, de fiecare dată când există compatibilitate față de normele OIM. Procesul de elaborare ale clauzelor muncii sau, sau în ceea ce privește mecanismele de follow-up, în aceste privințe se pot folosi normele organizației noastre, ale Comisiei de Experți, de la conferință, de la comitetele ad hoc făcute în conformitate cu articolele 24 și 26 și mai ales al Comitetului eh, pentru Libertate Sindicală. Aceste organe de control eh, analizează respectarea normelor noastre către țările semnatare. În ceea, semnatare. În ceea ce privește Comitetul eh, pentru acțiune sindicală, acesta urmărește și actitudinea statelor nesemnatare. În analiza făcută de noi se poate constata gravitatea comentariilor, măsurile adoptate de guvern pentru a uh, Uh, pune în practică sugestiile făcute. În ceea ce privește comentariile făcute de experți în legătură cu acest acord, mă voi referi doar la principalele elemente care sunt prezentate ca obstacol pentru exercitarea drepturilor sindicale și de negociere colectivă. În ceea ce privește Columbia, Columbia a ratificat toate convențiile OIM și trei convenții de guvernanță. Principalele probleme identificate în legătură cu exercitarea drepturilor sindicale se referă la actele de violență împotriva sindicaliștilor și faptul că aceste fapte sunt nepedepsite. Există inițiative naționale în colaborare cu OIM și cu alte mecanisme. De asemenea, sunt puse la îndoială și alte dispoziții legislative. Trebuie să spunem că după rapoartele organelor de control OIM și după asistența tehnică oferită de noi, Dispozițiile legale la care se referă organele de control și care restrângea exercitarea drepturilor sindicale au fost modificate și acum sunt respectate convențiile ratificate. De exemplu, în sectorul public este dreptul de negociere și acum, împreună cu sindicatele, se discută despre o lege în acest domeniu. Din informațiile pe care le au organele de control, ce privește violența la adresa sindicaliștilor, dintr-o medie anuală de 250 de asasinate la începutul anilor 90, acțiunea organelor de control a Consiliului de Administrație și în urma asistenței tehnice a biroului, precum și în urma acțiunilor autorităților, prevenirea acestor uh, crime a devenit realitate între 1 ianuarie 2010 și 1 iunie 2011 nu au avut loc decât 48 de astfel de asasinate. Sindicatele din Columbia însă vin cu cifre diferite. O altă problemă, impunitatea. Aceste fapte rămân nepedepsite. De la începutul anului 90 până acum nu existau sentințe de condamnare, ceea ce a provocat multe îngrijorări la OIM. În ultimii trei ani, Comisia de Experți a constatat o creștere importantă a um, recursurilor uh, în justiție și s-a constatat față de anii anteriori că există un număr uh, încurajator de condamnări. În perioada citată, numărul de sentințe a fost 758. 400 și ceva de persoane au fost condamnate și 300 și ceva au fost închise, au fost private de libertate. Deci sunt constatările Comisiei de Experți. Pe scurt, evoluția a avut loc la nivel legislativ, iar condamnările pentru delicte împotriva sindicaliștilor au fost în creștere. Numărul de asasinate, de asemenea, a scăzut foarte mult, iar OIM va face tot posibilul pentru a combate aceste crime groaznice care au loc din anii 80 încoace. Trebuie condamnați vinovații pe cale juridică. În ceea ce vește Perul, trebuie semnalat că această țară a ratificat toate convențiile fundamentale și trei dintre convențiile de guvernanță. În ceea ce privește Convenția 87 privind libertatea sindicală, Comisia de experți de ani de zile formulează um, observații în legătură cu dreptul la se organiza în sindicate și dreptul la grevă. Există și un proiect de lege prin care s-ar face derogare de la legea privind uh, relațiile colective de muncă. Deci guver- i s-au cerut informații guvernului în acest sens și sperăm că autoritățile peruane să țină cont de comentariile noastre și să adopte o lege care să respecte Convenția 87 din 98. Un alt lucru, în ceea ce privește aceeași convenție, faptul că mm, în caz de uh, lansare a, unui, uh, a unei proceduri, acestea sunt foarte lente. Există cazuri, cauze legate de discriminarea antisindicală în sectorul public și privat și există și obstacole în calea negocierilor colective. Doamnelor și domnilor, deci acestea sunt uh, comentariile pe care le are Comisia noastră de experți în legătură cu situația din Columbia și din Peru. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului de Hucht, vreau să vă spun că toate comunicările vor fi disponibile pentru membrii Comisiei INTA. Domnule de Hucht, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă și domnule vicepreședinte, excelențele voastre, onorați membri, sunt foarte recunoscător pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o de a discuta acordul comercial cu Columbia și Peru. Este un acord crucial pentru toate cele trei părți și va face mai mult decât să ne aprofundeze comerțul și investițiile. Aceste țări și-au deschis uh, piețele înspre progres economic și stabilitate socială. Acest acord este un pas în eforturile noastre de a um, încheia noi legături economice în acest context dificil. Mă voi referi întâi la impactul economic al acestui acord. Odată ce va fi aplicat, ne putem aștepta la beneficii semnificative, mă refer la dezvoltarea economică și la locuri de muncă, nu doar în Europa, ci și în celelalte țări PIB-ul va crește cu cel puțin 1% și la fel și plafoanele comerciale. Deci vor fi economisite 300 de miliarde de euro în fiecare an doar din taxe de import. Tarifele vor fi scoase din momentul în care acordul intră în, uh, în uh, în vigoare. Vor fi economisiți astfel 250 de milioane de euro anual în tarife. De falcat acest lucru înseamnă 60 de milioane pentru textile, 30 pentru uh, industria auto, um, 100 de milioane pentru uh, produsele din alcool și așa mai departe. În cealaltă direcție există oportunități pentru dezvoltare. Studiile independente sugerează că acest acord uh, va duce la o creștere de în jur de 1% pentru ambele țări pe termen lung. Economisirile din tarife pentru produsele străine vor, duce, vor fi de peste 150 de milioane de euro în fiecare an. De asemenea, efectele neeconomice vor fi și ele concrete. Vor exista noi oportunități de investiții, transferul de tehnologie și know-how, șanse pentru um, uh, îmbunătățirea coeziunii sociale și eradicarea sărăciei. Acordul prevede că toate părțile trebuie să fie egale atunci când este vorba despre transparență, achiziții publice, drepturi de proprietate intelectuală și așa mai departe. Apoi, acordul combină efectele sistemice și acest lucru duce la sporirea acordului uh, economic între regiunile noastre. Acest parteneriat va face față tuturor provocărilor secolului 21. Acest acord nu înseamnă doar afaceri. Afacerile au și ele un impact asupra societății. Știu că uh, dezbaterea se ocupă în parte și cu Uh, politica, de, uh, politica de comerț a Uniunii Europene și cum poate ajuta aceasta promovarea drepturilor omului, uh, statului de drept și a democrației. Dați-mi voie să repet ce am mai spus înainte și ce am mai spus în timpul negocierilor cu aceste două țări. Acest acord va susține dezvoltarea economică care susține la rândul ei coeziunea socială, aceasta fiind crucială pentru consolidarea instituțiilor democratice și statului de drept. Apoi, este susținută în acest fel dezvoltarea durabilă. Dacă Uniunea Europeană nu și-ar respecta obligațiile, uh, cu siguranță nu ar fi un partener demn de discuție. Astfel, avem în față un viitor plin de pace și de oportunități în locul violențelor de până acum. V-ați exprimat îngrijorarea cu privire la drepturile sindicaliștilor. Știu de asemenea că există persoane care nu pot să susțină acest acord tocmai din aceste motive. Lor le spun că vă împărtășesc această dorință de a promova drepturile omului, inclusiv cele ale sindicaliștilor și sunt convins că guvernul președintelui Santos va face acest lucru. Nu sunt. Uh, nu am nicio îndoială că acest acord, prin stimulentele pe care le creează, va avea un impact pozitiv asupra societății civile din Columbia, structurile sale guvernamentale și drepturile omului în general. Îmbunătățirea situației drepturilor omului în Columbia și în Peru cere ca cauzele violenței să fie abordate în primul rând, adică sărăcia și excluziunea socială. Cel mai bun instrument în acest sens este o dezvoltare economică uh, bazată pe coeziune. Ne vom continua eforturile, vom crea locuri de muncă și vom reduce sărăcia. Deci acest acord va avea un efect direct asupra acestor chestiuni de justiție socială care ne afectează pe toți ca și vicepreședintele Cruz și ca și domnul vicepreședinte Gasson, uh, putem confirma că acest acord este foarte bun și din punct de vedere al obligațiilor legale. Ne-am asigurat că valorile pe care trebuie să le promovăm uh, sunt incluse în prevederile tratatului. În primul rând, prevederile drepturilor omului se uh, vă abordează temerile cu privire la drepturile omului. Situația din Columbia și Peru uh, cere ca aceste drepturi să fie respectate. Respectul pentru principiile democratice, pentru statul de drept și drepturile omului așa cum sunt ele descrise în Declarația Drepturilor Omului, sunt elemente esențiale în acest acord. Acest lucru înseamnă că dacă un guvern va încălca aceste principii, celelalte părți vor putea, în mod unilateral, imediat, să suspende beneficiile acordului către cealaltă parte. Mi se pare că este foarte clar exprimat. Îmi dau seama că unii dintre dumneavoastră sunt îngrijorați cu privire la procedurile interne a Reuniunii Europene care ar putea duce la o asemenea suspendare. Dar puteți să fiți siguri de un lucru. Îmi asum responsabilitatea de a pune în aplicare aceste acorduri în mod direct. Comisia își va, lua, își va lua rolul foarte în serios având în vedere instrumentele pe care le avem la dispoziție, sunt încredințat că obiectivul nostru de a susține democrația, drepturile omului și statul de drept va fi atins. Apoi, dezvoltarea economiilor noastre prin uh, uh, ținându-se cont de uh, factorul de mediu și de protecția muncii și uh, factorii sociali. nu vom sacrifica acestea din urmă de dragul afacerilor. Principalul, în, în al treilea rând, aceste uh, prevederi sunt sus, susținute de un mecanism de rezolvare a disputelor. Acesta are forță obligatorie și poate fi declanșat de oricare parte, chiar împotriva voinței celorlalte. Efectele se vor produce cu ajutorul experților independenți și se va decide apoi cum se poate aplica și cum se poate decide o soluție. Ca și guverne vom depinde de susținerea uh, popoarelor pentru a ne aduce aceste probleme, uh, aduce aceste probleme în atenția noastră. Cetățenii pot astfel să aducă aceste probleme în atenția noastră în mod direct. Ne vom uh, baza pe recomandările publice ale societății civile. Cred că sunteți de acord că acest uh, tratat este destul de puternic pentru a susține uh, problemele sociale și de mediu. Domnule președinte, avem ocazia să acționăm rapid. Trebuie în continuare ca acest raport să fie susținut de Consiliu și de Parlament, dacă dorim să fie implementat cât mai repede. Sperăm că va intra în vigoare cât de repede, pentru că este un pas cheie în dezvoltarea economică din America Latină și, de asemenea, pentru dezvoltarea drepturilor omului și justiție socială. Aștept o colaborare fructoasă cu dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Haideți să trecem mai departe. Vor vorbi invitații noștri din Columbia și Peru. Voi începe cu domnul vicepreședinte Angelino Garson din Columbia. Trebuie să vă spun înainte că printre noi se află un reprezentant oficial din această țară, domnul Simon, Simon Gaviria, care este și el prezent uh, aici. El este reprezentant al Camerei Inferioare al Congresului, Com- Congresului Columbian și este membru al Partidului Democrat. Îi voi da și dumnealui cuvântul când va veni uh, momentul, dar nu pot să promit nimic. Uh, domnule vicepreședinte Angelino Garson, aveți 10 minute la dispoziție. Președinte. Domnule președinte, aș vrea să vă să fac o cerere în ca omagiu a, pentru femeile care sunt în funcții de conducere în America Latină și în Caraibe și care sunt reprezentați aici de doamna Marisol Espinosa Cruz, primul vicepreședinte al statului Peru ca omagiu președintei Braziliei, Costa Ricăi, prima, primul ministru din Trinidad Tobago, prim, uh, președinta Argentinei. Aș dori să vă rog să îi dați uh, cuvântul întâi uh, acestei doamne, doamna vicepreședinta statului Peru, doamna Marisol Espinosa Cruz. Sigur că pot să urmez sugestia dumneavoastră și o să-i dau întâi cuvântul primei vicepreședinte a statului Peru, doamna Marisol Espinosa Cruz. Vreau să vă spun că ne bucurăm de prezența unei mari delegații din Peru, alcătuită din José Luis Silva, ministru al comerțului și turismului, domnul Manuel Pulgar Vidal, ministrul mediului, domnul Eduardo Brandes, directorul național al departamentul al Ministerului uh, pentru Cooperare Economică Internațională și domnul Rojas, director general al afacerilor economice la nivelul Ministerului de Externe. Aș dori să le urez tuturor bun venit. Să o ascultăm, deci, pe doamna vicepreședinte Espinosa din Peru. Aveți 10 minute la dispoziție, doamnă, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să Vă salut, domnule președinte, domnule Vital Moiria, președinte al Comisiei INTA la Parlamentul European Vreau să vă mulțumesc, vreau să-i mulțumesc domnului Angelina Garson care demonstrează cât de politicoși și uh, sunt bărbații din țările noastre. Vreau să-i mulțumesc domnului Carol de Gucht, comisarul pentru comerț, doamnelor și domnilor, domnilor eurodeputați. Alături de mine în delegație este ministrul pentru comerț exterior, domnul Jose Luis Silva, ministrul mediului și Uh, ca reprezentant al Peru și o, re, o delegație de la ambasadă care ratifică angajamentul pe care îl avem în țara noastră față de apărarea mediului. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru șansa pe care o dați țării noastre de a putea să participe la această audiere publică și să vă transmitem uh, salutul președintelui nostru, domnul Malataso, de asemenea, vreau să vă spun cât de important este acest acord pentru noi. Uniunea Europeană este pentru noi unul dintre partenerii comerciali cei mai importanți. Adică, nu numai că suntem legați istoric, ci s-au întărit pe parcursul timpului nu numai legăturile de cooperare, ci și democrația participativă. Am participat nu numai ca observatori, ci și am participat la procese de întărire ale drepturilor omului și a drepturilor sindicale. Noi avem o creștere durabilă. Peru este o democrație reprezentativă cu politici macroeconomice care se bazează pe un sistem juridic stabil, așa încât spuneam avem o creștere economică durabilă pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a crește numărul de locuri de muncă demne și decente și pentru a îndeplini obiectivele mileniului con, uh, guvernul președintelui nostru, Ian Tomala, dorește să ajungă la includa, incluziunea socială și să o însoțească de creștere economică. Creșterea economică trebuie să ne ajute nu numai să combatem sărăcia, ci această creștere economică să permită micilor producători să se dezvolte vrem să i uh, includem în societate, în um, economie. De aceea, stimulăm climatul economic, stimulăm climatul comercial, stimulăm deschiderea economică și comercială și investițiile și dorim ca acest lucru să fie valabil în toată societatea, nu numai pe coastă, dar și în, în zonele montane și în zonele împădurite Reducerea sărăciei a fost o, promis, o promisiune făcută în campania electorală a președintelui nostru, ceea ce a dus la creșterea bugetului cu 20%. Spre deosebire de alte bugete, bugetul nostru a crescut foarte mult în ceea ce privește participarea socială, legat mai ales de ceea ce înseamnă educația, sănătatea și politicile sociale. S-a creat un minister și punem acum uh, în aplicare politici de a doua generație. Nu numai că vrem să luptăm împotriva sărăciei, dar dorim ca oamenii să iasă din sărăcie și să fie incluși în uh, forța de producție. Scopul nostru este să scoatem din sărăcie prin 2016 13 milioane de peruani deci sărăcia să scadă sub 20%, iar sărăcia extremă să scadă sub 5% din populația totală. De aceea guvernul peruan uh, dezvoltă o serie întreagă de activități pentru toată societatea peruană mai ales pentru cei aflați în situații mult mai dificile. De aceea, acordul comercial cu Uniunea Europeană este o șansă excepțională pentru micii întreprinzători, pentru micii producători și pentru cei care locuiesc în zona rurală. Ei reprezintă 98% din totalul întreprinderilor care înlocuiesc, uh, angajează 75% din populație. Noi, noi, eu ca parlamentar, ca reprezentantă pe lângă faptul că sunt vicepreședintă, sunt cea care pot să depun mărturie apropo de modul în care producția a crescut. Vreau să mulțumesc pentru cooperarea economică cu Uniunea Europeană mai ales uh, germanilor, francezilor, italienilor, care au început să ne deschidă porțile lor mai bine de, cu mai bine de 20 de ani în urmă, încercând să colaboreze cu micii producători de cafea. Eu sunt martor al faptului că un producător cu capacitate, cu tehnologie, care poate coopera, dar ca, căruia îi se deschid uh, îi se deschide piața internațională, nu numai că iese din sărăcie, ci poate să facă un pas înainte, iar aceasta este provocarea acestui guvern. Dorim de asemenea doamnelor și domnilor eurodeputați să ratificăm angajamentul președintelui Umala pentru conservarea mediului înconjurător. Avem relații noi, vedem altfel mineritul, uh, și mineritul care să respecte toți parametrii fundamentali, în primul și în primul rând, se pune problema drepturilor uh, lucrătorilor și apoi respectul și grija față de mediul înconjurător, pentru că o țară care dorește să aibă o dezvoltare durabilă nu va face acest lucru dacă își va distruge mediul. Acesta este angajamentul pe care îl aducem noi și față de Uniunea Europeană o provocare importantă este ideea de a schimba uh, modelele de producție și consum. Acordurile internaționale la nivelul uh, pentru mediu au fost ratificate și vrem să ratificăm și uh, angajamentul de a face minerit responsabil politica președintelui nostru s-a orientat către o nouă relație față de domeniul mineritului, iar astăzi avem o lege nouă pentru minerit și, uh, mă scuzați, o lege nouă pentru impozite. Aș dori în acest cadru să accentuez uh, preocuparea guvernului nostru și a președintelui nostru față de apărarea și promovarea drepturilor omului. După cum știți, pentru noi, un pilon fundamental este protecția drepturilor omului de la nivelul cetățeanului, pentru că noi dorim să devenim un stat de drept, un stat de drept care să respecte, chiar și în uh, săptămânile cele mai recente, în timpul, uh, în timp în care a fost uh, prins un, o căpetenie teroristă, să respectăm drepturile omului. Țara noastră este membru al Consiliului Drepturilor Omului al ONU pe o perioadă de trei ani. Am ratificat convențiile drepturilor omului și dorim să exprimăm preocuparea uh, față de uh, preocuparea exprimată de reprezentantul Organizației Internaționale a Muncii Președintele nostru dorește să garanteze locuri de muncă decente cu drepturi sindicale decente. Întărim dialogul pentru a promova drepturile sindicale și mai ales libertatea de asociere. Dorim ca respectul față de drepturile sindicale să facă parte din drepturile omului și ne vom ocupa foarte mult de acest subiect. Acordul acesta despre care vorbim este diferit de alte tratate semnate de noi. Acordul acesta nu este numai un acord comercial, are două clauze obligatorii, una referitoare la drepturile omului și vom încerca ca angajamentul nostru să fie participativ. Dorim ca oamenii să știe că, se, se, că suntem foarte fermi în problema transparenței și că uh, acest acord va fi aprobat de Congres. Este una din preocupările guvernului și, de asemenea, suntem angajați pe această linie. În ceea ce privește comunitățile indigene, vreau de asemenea să subliniez că noi avem uh, ca țară o lege de consultare a populațiilor uh, indigene. Ne aflăm uh, într-un proces de reglementare. Această reglementare s-a bucurat de participarea comunităților de băștinași cu eh, sate de populații băștinase, au participat reprezentați și ai popoarelor băștinașe. S-a finalizat regulamentul, cum spuneam, și nicio altă lege nu s-a bucurat de o asemenea participare a cetățenilor și nici nu s-a făcut o asemenea consultare. Suntem acum în perioada în care reprezentanții comunităților, uh, reprezentanții comunităților de băștinași analizează modificările pe care le-au solicitat în acest acord se subliniază nevoia de a scoate în evidență importanța pentru țara noastră, diversitatea biologică și elementele sale. De asemenea, am rectificat angajamentul pe care îl avem cu popoarele și comunitățile indigene, pentru că ele sunt sursa permanentă de cunoștințe în acest domeniu. Și vreau de asemenea să mai subliniez rolul imens pe care îl are lupta împotriva narcoterorismului. Știm foarte bine că există rămășițe ale narcotraficului, dar voința politică a acestui guvern este să lupte împotriva narcoterorismului. Președintele Omala a, și-a întărit această luptă prin faptul că a fost capturat unul din capii organizației Sendero Luminoso, iar noi suntem angajați pe lupta împotriva drogurilor. Lupta împotriva drogurilor este o temă comună între Peru, Columbia și Uniunea Europeană. Noi dorim să subliniem faptul că ne aflăm într-un proces de modificare, într-un proces de dezvoltare, într-un proces al unui nou guvern care uh, pune pe primul loc persoana, omul ca parte fundamentală a guvernului, a politicii guvernului. Și dorim să vorbim și despre o țară, despre un Peru pentru toată lumea. Acest Peru să fie un, un stat care să includă pe toată lumea dorim uh, creștere economică, dar această creștere economică să respecte drepturile omului și dezvoltarea durabilă și sperăm cooperarea cu toți uh, dumneavoastră, domnilor eurodeputați, pentru a face pași siguri către această dezvoltare pe care o speră uh, cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Iar acum să-l ascultăm pe vicepreședintele Columbiei, domnul Angelino Garson. Aveți 10 minute la dispoziție. vice... Domnule președinte, doamnă Vicepreședinte Perului, eh, doamnă Marisol Espinosa, doamnelor și domnilor eurodeputați, stimați reprezentanți ai Comisiei Europene, ai societății civile europene și eh, diferitelor sectoare din societatea colombiană și din Peru, doamnelor și domnilor, în mai 2010, Columbia a semnat acest acord comercial între Uniunea Europeană și țara noastră. și am reușit de asemenea aprobarea acestui acord din partea Parlamentului colombian, iar acum diferitele instanțe din Uniunea Europeană, inclusiv Parlamentul European, uh, urmează să adopte acest acord. Cel puțin asta ne dorim noi. Aici nu e vorba de nicio favoare pe care o face Uniunea Europeană Columbiei sau uh, invers. E vorba de un acord între egali. Un acord cu beneficii economice pentru Uniunea Europeană, dar și pentru Columbia. E un acord care contribuie la politica de angajare din Uniunea Europeană, dar și la politicile de angajare din Columbia. Iar atunci când noi am luat decizia de a semna acest acord, am făcut-o deoarece politica noastră statală este să consolidăm Columbia pe calea progresului. Nu este singurul acord comercial pe care îl semnăm noi în această perioadă pe care l-am semnat. Mă scuzați, avem acorduri comerciale cu toate țările din America Latină și din zona Caraibilor. Cu doar 8 zile în urmă am semnat un nou acord comercial cu Venezuela, de exemplu. Deja avem acord, un acord comercial cu Canada, și de asemenea luăm toate măsurile pentru implementarea acordului comercial cu Peru. Și deja implementăm și acordul comercial cu Elveția. Am început de asemenea negocieri pentru un acord de liber schimb cu Turcia, iar uh, ministrul nostru de externe a fost săptămâna asta în China, în Vietnam și în Japonia pentru a șterne calea pentru acordurile comerciale cu aceste țări. Personal mă voi deplasa în Rusia pe 23 martie pentru a discuta despre posibilitatea unui astfel de acord cu Rusia. De altfel, am și eliminat uh, obligativitatea vizelor pentru cetățenii ruși ca și pentru cei din Turcia. Deoarece noi, ca toate celelalte țări din America Latină și din zona Caraibilor, ne dorim să creștem din punct de vedere economic. Eu cred că Uniunea Europeană și-a dat seama care au fost uh, progresele înregistrate de continentul nostru în ceea ce privește economia și în ceea ce privește drepturile sociale, în ceea ce privește drepturile omului și în ceea ce privește combaterea crimei uh, organizate. Am făcut toate acestea fără să slăbim democrația. Din potrivă, democrația a avut de câștigat. Și nu doar Peru și Columbia sunt în aceeași situație, ci întreaga America Latină, inclusiv guvernele, parlamentele, instituțiile statale, precum și diferitele sectoare din societate, inclusiv uh, lucrătorii și uh, patronatele. Deci, în această perspectivă de a ne consolida pe calea progresului, facem de asemenea eforturi pentru a reduce șomajul, pentru a eradica sărăcia, facem eforturi de asemenea pentru a ne consolida instituțiile, de asemenea, depunem eforturi pentru a avea o politică de stat în ceea ce privește promovarea și protecția integrală a drepturilor omului, inclusiv dreptul muncii și libertatea sindicală a lucrătorilor, inclusiv drepturile sectorului uh, uh, întreprinderilor și a diferitelor uh, sectoare din societate. Și în același timp avem o politică de toleranță zero fa- față de încălcarea drepturilor omului și față de încălcarea dreptului internațional în acest domeniu. Țara noastră este o țară unică în ceea ce privește situația bandelor criminale, de gherilă, de narcotraficanți. Deci nu există o altă țară în lume cu o astfel de situație. Și în ziua de astăzi, confruntându-ne cu această criminalitate, am reușit să extindem democrația. Ținând piept aceast, acestei uh, criminalități, am dat dovadă de toleranță zero față de încălcarea drepturilor omului. Sute de responsabili din administrațiile regionale și locale au fost trimiși în închisori de către procurorii noștri. Și e clar că în această luptă noi acordăm o mare atenție combaterii impunității și corupției, deoarece credem că aceștia sunt aliații crimei organizate. De asemenea, începând cu 1 ianuarie anul acesta, implementăm o lege privind uh, reparația victimelor, privind uh, pe care le recunoaștem uh, uh, victimelor. E vorba de 4 milioane de persoane. E vorba aici de persoanele strămutate. E vorba de sindicalism ca instituție democratică. Și de asemenea, avem o politică de restituire a pământurilor. E o lege proiectată pe 10 ani, iar investițiile calculate sunt de 25 de, mi- de 25 de miliarde de dolari. Și nu spun asta pentru a mă fuduli, ci pentru a vă spune ce eforturi face statul columbian. Noi nu vă cerem uh, niciun bănuț. Nu cerem niciun bănuț niciunui stat pentru uh, ducerea la bun sfârșit a acestui proces de acordare de uh, repararea situației actuale. De asemenea, vrem să Dăm înapoi 200.000 de de hectare populației uh, din zonele rurale. De milioane, mă scuzați, de hectare pentru populația din zonele rurale. Ce înseamnă asta? Amenințările, asasinatele unor lideri uh, din partea organizațiilor armate nu ne-au făcut să dăm înapoi. Ce înseamnă de asemenea? sindicalismul per ansamblu este reabilitat. Deci noi nu am mai avut nicio experiență în acest domeniu. E ceva nou și nu ne permitem să dăm greș, deoarece e vorba aici de pace și de reconciliere. Și pe de altă parte, vrem de asemenea să spunem că avem o agendă internațională foarte extinsă. Și de aceea noi nu vom da înapoi. Ne vom, ne vom menține eforturile pentru a consolida Columbia ca o țară modernă. Un act principal este respectarea dreptului uh, internațional și a drepturilor omului și vă spun că asta nu depinde de semnarea niciunui acord comercial. Și de aceea am uh, cerut implicarea OCDE, de asemenea am cerut uh, implicarea ONU în sistemul interamerican. Există proceduri cu care cooperăm, suntem dispuși să fim supravegheați toți europarlamentarii, toți deputații din toate partidele prezenți astăzi aici, care au fost în Columbia, au avut ocazia să se întâlnească cu reprezentanți ai tuturor sectoarelor. Noi nu cerem sprijin, noi nu cerem uh, decât să se respecte adevărul. Noi nu ascundem, noi nu am ascuns problemele noastre, însă suntem un stat care acum 62 de ani ne-am confruntat cu o violență lipsită de orice raționalitate. Peste un milion de persoane și-au pierdut viața în mod violent. Foarte multe persoane au dispărut. Însă am spus-o și o spunem din nou lupta noastră împotriva organizațiilor armate ilegale va continua. și nu în pofida democrației, din potrivă. De asemenea, uh, salut ceea ce a spus reprezentantul Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește progresele noastre în domeniul juridic, în ceea ce privește protecția sindicaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Noi am protejat peste 10.000 de persoane, uh, sindicaliști, reprezentanții ai sectorilor politice și sociale, iar investițiile pe care le-am făcut se apropie de 100 de milioane de dolari pe an. De aceea, doamnelor și domnilor, noi vom da dovadă de respect față de orice aviz critic. Vom respecta dreptul dumneavoastră legitim de a spune nu acestui acord comercial. Dacă la sfârșitul acestui proces Parlamentul European va hotărâ să adopte acest acord, vom colabora, vom munci împreună, nu doar pentru beneficiile comerciale, ci și pentru ca împreună să putem avansa pe o politică în două direcții în ceea ce este drepturile omului. Închei, domnule președinte. Deci în două direcții, atât în Uniunea Europeană cât și în Columbia. Însă, dacă la sfârșitul acestui, acestei proceduri, dintr-un motiv sau altul, nu veți adopta acest acord, vă spun că nu se va întâmpla absolut nimic. Noi vom avea în continuare niște relații extraordinare cu Uniunea Europeană, deoarece, la urma urmei, ceea ce ne unește noi față de Uniunea Europeană sunt valorile democratice. Aceste acorduri comerciale sunt o strategie de afaceri și sunt de acord cu cei care au spus că acordurile comerciale trebuie să aibă un chip uman să ne gândim în primul rând la copii și să ne gândim la faptul că aceste politici trebuie să ne ajute pe calea uh, respectării drepturilor omului. Vă mulțumesc. Acum uh, vom deschide schimbul de opinii cu reprezentanța ai societății civile din Columbia și din Peru. Voi începe cu aceștia, doamna Alejandra Laisa, din rețeaua peruviană privind uh, globalizarea echitabilă și doamna Tatiana Rodriguez din partea organizației Prietenii Pământului, Friends of the Earth, din Columbia. Întâi uh, persoana din uh, Peru va interveni, după care cea din Columbia. Alejandra, patru minute. Five years. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. dori să salut pe toată lumea, să o salut pe doamna vicepreședinte a statului Peru, pe domnul vicepreședinte al Columbiei, pentru societatea civilă, de când a început procesul de negociere cu cele patru țări andine, ne-am exprimat preocupare privind rezultatul acestui acord o primă constatare, o primă preocupare este faptul că nu e vorba de un acord între egali. Există asimetrii profunde între relațiile dintre cele două țări, cele două blocuri de țări care ar fi cerut ca tratatul să abordeze diferit, în condiții particulare, care să permită ca șansele de dezvoltare a comerțului să fie mai bine folosite de țările andine, cum ar fi Peru și Columbia. O primă preocupare ar fi faptul că modelul de reglementare a serviciilor, mai ales serviciilor financiare, este un model învechit, este un capitol care a fost negociat uh, înainte de începutul crizei din Europa și care trebuie să fie revizuit. Europa suferă astăzi, aici, în Europa, în stradă, Confederația Europeană Sindicală se mobilizează, iar modelul de reglementare a serviciilor financiare este pus sub semnul întrebării chiar aici. Dumneavoastră suferiți din această cauză, deci trebuie să evităm ca această criză să ajungă în statele andine, în Peru și în Columbia, care fac eforturi foarte importante ca să meargă înainte. Nu se poate ratifica un tratat care include un capitol cu aceste condiții care nu răspund la o nouă realitate și care nu profită de învățămintele pe care dumneavoastră și băncile din Europa le desprind din acest context al reglementării serviciilor financiare. Cred că asta este o preocupare fundamentală și ar trebui uh, să aibă aceeași importante pentru Uniunea Europeană, pentru Peru și pentru Columbia și să fie revizuit înainte de semnarea acestui acord. Trebuie incluse aici clauze de garanție pentru proasta manevrare a politicilor financiare într această situație de criză, pentru că toate țările din lume nu au cum să prevadă apariția unei noi crize. O altă preocupare este cea uh, legată de reprezentanții Parlamentului European pe care vrem să le împărmânt, împărtășim. Considerăm că acest acord cu Peru și Columbia nu corespunde cu mandatul pe care l-a dat uh, uh, Comisia Europeană, pentru că s-a cerut să nu se retrocedeze, să nu se scadă nivele de protecție uh, în domeniul muncii și în domeniul mediului ce am obținut în cele din urmă? Un tratat cu un capitol de dezvoltare durabilă care include o serie de drepturi care au fost aici menționate de mai multe ori, dar care, din păcate, nu include mecanisme de monitorizare și de condiționalitate, de exemplu, să fie me- mecanisme de rezolvare a controverselor din domeniul muncii și care să ofere și niște garanții și care să poată să fie activate nu numai de guvern, dar să fie activate și de organizațiile care sunt preocupate de acest lucru, sindicatele, de exemplu. Credem de asemenea că mecanismul clauzei democratice, așa cum este menționat în tratat, nu este, din păcate, un mecanism uh, suficient de puternic pentru a garanta aceste drepturi. Trebuie să revizuim ce protecție acordă acest acord în ce privește drepturile lucrătorilor și drepturile sindicale și trebuie să punem întrebări Uniunii Europene dacă realmente vor să facă pași pe acest drum de scădere a drepturilor de protecție. Un acord uh, cu Statele Unite semnat de Columbia are standarde mult mai înalte și este un nivel de protecție a drepturilor de mediu și a drepturilor lucrătorilor mult mai înalt. Există mecanisme de rezolvare a controverselor și acordul uh, de parteneriat transpacific de asemenea are uh, standarde mai înalte, deci cred că acest uh, acord este împotriva mandatului dat uh, de Comisie Parlamentului. Mă gândesc la cele spuse de doamna vicepreședinte Spinoza Cruz. Dezbaterea aceasta trebuie să aibă loc în Peru. La, trebuie să treacă acest acord nu numai prin Parlamentul peruan, nu numai clauza democratică, ci toate componentele democratice și toate componentele comerciale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Um Reuniunea noastră este transmisă pe internet în toată lumea și acum doamna Tatiana Rodriguez Maldonado, prietenii Pământului Columbia, aveți patru minute. Bună ziua, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne-ați uh, permis și nouă să participăm. În ceea ce privește evaluarea durabilității, uh, raportul făcut de comisie. Dacă veți să vă asculte cei care nu vorbesc spaniola, trebuie să vorbiți puțin cel mai rar. E imposibil ca interpreții să vă urmărească la viteza asta. Deci, în ceea ce privește evaluarea impactului comerțului uh, între UE și țările andițe, deci când s-a făcut această evaluare, s-a văzut că intensificarea activităților agricole și miniere vor crește sărăcia în aceste țări și vor fi o concurență față de formele tradiționale de uh, cultură agricolă. Există o presiune asupra resurselor naturale și o condamnare care ne-ar uh, lega pe veci economiile noastre. Uh, care nu fac decât să prelucreze, care nu fac decât să extragă fără să prelucreze și astfel uh, nu există o plusvaloare. Acest acord înseamnă de asemenea că vor crește conflictele existente, atât în armată, cât și politice, cât și socio-medioambientale, despre care nu prea se vorbește, doar întreagăt. Deci când vorbim despre implementarea unor megaproiecte de extracție în Peru și Columbia, Columbia fiind țara cu cea mai mare biodiversitate pe kilometru pătrat din lume. Și să nu uităm că avem 1% din teritoriul mondial, doar a șasea parte ca biodiversitate. Să nu uităm conflictul legat de apă, de accesul la apă. Industria va avea nevoie de un acces din ce în ce mai mare la apă. Să nu uităm de asemenea poluarea provocată. ce se întâmplă zi de zi în țara noastră. Avem proiectul minier Conga în, în Peru sau proiectul Kimbo făcut de uh, firma spaniolă Emesa în Columbia și vedem care este cursa pentru apă. Iar, din păcate, protestele sociale sunt penalizate. Deci, pe lângă apă, acapararea pământurilor, e o presiune foarte prezentă. Astăzi, în Columbia, practic 40% din întreg teritoriul este solicitat pentru uh, minerit. Și în această situație e clar că se încalcă dreptul de consultare a comunităților băștinașe, indigene sau uh, uh, de origine africană. Să nu uităm de asemenea câte persoane au fost uh, asasinate deoarece au vrut să aibă acces la pământuri. Să ne gândim de asemenea la milioanele de hectare pe care guvernul colombian dorește să le restituie populației. O singură companie anglo-sudafricană are deja 500 de mii de hectare și mai vrea încă câteva milioane de hectare pentru a explora minerale. O altă problemă, defrișările atât din cauza activității industriale, cât și din cauza faptului că populațiile sunt strămutate din cauza acestei activități. Crește eroziunea solului și uh, pădurea este defrișată ilegal. Se polează aerul, sănătatea oamenilor are de suferit, crește uh, cresc emisiile de dioxid de carbon, să nu uităm că astfel scade biodiversitatea, calitatea mediului și se reduc rezervele naturale. Cei trei indicatori uh, despre care se vorbește în evaluarea Comisiei pentru Dezvoltarea Durabilă. Dați fiind că mineritul, barajele, agricultura intensivă, monoculturile și altele duc la um, folosirea definitivă a resurselor, e clar că aici nu putem atenua ce se întâmplă. Asta se întâmplă cu acest acord de liber schimb. Aceste megaproiecte sunt un, vor fi un teren fertil pentru conflictele pe care le avem deja în țara asta. Deci efectul negativ va fi mult mai mare decât cel pozitiv și aici totul depinde de calitatea instituțiilor, e vorba aici de formarea capitalului uman Mă întreb, Columbia și Perul au astfel de instituții puternice? Vrea Uniunea Europeană să fie responsabilă de escaladarea unor conflicte în aceste țări care deja se confruntă cu o serie de, de conflicte? Vă mulțumesc. Foarte multe persoane au cerut să ia cuvântul. În primul rând, dau prioritate grupului care va face un raport pe această temă din comisia noastră. Raportorul și raportorii din umbră, bineînțeles, după care membrii altor organe din Parlament vor putea interveni de la Comisia pentru Afaceri Externe și de la Delegația cu țările andine după care vom asculta alți membri ai Comisiei INTA și alți membri ai Parlamentului European. Deci foarte multe persoane doresc să intervină și de aceea voi limita timpul disponibil. Încep cu blocuri de câte 3 minute. Raportor la acest dosar este domnul Mario David de la Partidul Popular European. Îi dau cuvântul și îi rog pe experții noștri să-și noteze bine întrebările pentru a putea răspunde. Este o rundă de întrebări, de fapt. Mario, ai cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Mă uitam la ordinea de zi și cred că trebuia să conchidem acum discuția. Trebuia să tragem concluzii. Uh, Eu prefer să ascult și nu să pierd timpul comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să vorbiți cu noi. Doresc să preiau cuvintele domnului vicepreședinte Garson. Ați vorbit despre cooperarea în uh, punerea în aplicare a acordului. Trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru. Ascultând experții, cred că tocmai această problemă a aplicării va fi componenta decisivă. Și de aici rezultă și întrebarea mea. Când vor deveni lucrurile decisive? Când vom vorbi despre aplicarea legii, când vom vorbi despre drepturile de negociere colectivă, despre drepturile sindicale. Știm că în Columbia doar 4% dintre muncitori sunt acoperiți de un astfel de acord de uh, negociere colectivă. Deci, aveți un număr limitat de inspectori ai muncii. Toate aceste elemente se adaugă discuției Trebuie să ne asigurăm că avem o garanție că dificultățile în punerea în aplicare, mai ales cu privire la drepturile muncitorilor, uh, sunt, uh, sunt luate în considerare. Cred că trebuie să ne gândim și la consolidarea societății civile și trebuie să aibă un rol mai important de jucat, sigur, Doresc să aflu care este părerea experților în acest sens. Vreau să aflu dacă există organisme independente în aceste țări care pot să însoțească acest proces. Nu doar în Columbia și Peru, dar și în Uniunea Europeană trebuie să avem uh, o evaluare independentă a acestui proces de punere în aplicare. ar fi, să zicem, o componentă în plus pe lângă acord. Putem vorbi cu, cu producători din Olanda, de exemplu. Putem uh, să aflăm care sunt condițiile de producție din Peru. Trebuie să ne asigurăm că astfel nu, va fi, nu vor fi aduse daune mediului de la Liberal Democrați, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi. Au fost intervenții foarte variate și foarte interesante. Cred că am două remarci de făcut. Protecția drepturilor asupra terenului, asupra pământului în Columbia uh, este mai bine consolidat acum în textele de lege, dar durează foarte mult. Am temeri în legătură cu faptul că companiile miniere sunt pregătite de îndată ce va intra în vigoare acordul să să se miște mai repede decât oamenii care vor să își recupereze pământurile. Am auzit termenii negociere între egali. Este foarte dificil să negociezi în acest termen dacă ai fost strămutat, dacă ești o populație băștinașă. Din ce ne-a spus domnul comisar, trebuie să avem uh, un comerț echitabil. Mă întreb cum putem să impunem acest lucru dacă prevederile nu sunt, uh, nu sunt respectate dacă nu respectăm drepturile oamenilor de acolo ca să fie avantajate companiile noastre. Protecția cu privire la extracția la drepturile de extragere a apei și uh, protecția împotriva poluării. Și aici aș dori să văd uh, eforturi din partea noastră, din partea companiilor de aici. Trebuie să avem o idee netă, o idee clară uh, asupra salariilor pe care, uh, pe care le, pe, asupra plăților pe care le fac companiile noastre. Aș dori să vedem că nu uh, efectiv luăm materia, materia primă de acolo și o aducem în Europa. Trebuie să încurajăm și să asistăm țările uh, respective, companiile din țările respective să adauge valoare um, produselor lor și acest lucru ar îmbunătăți la pregătirea uh, angajaților și uh, așa mai departe. Am uh, mai multe motive de îngrijorare, dar aș dori să aud întâi răspunsurile. Mulțumesc! Thank you from the... Mulțumesc! Din partea conservatorilor acum. Mulțumesc, domnule președinte! Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru uh, prezentarea sa directă și foarte amplă. De, așa, de asemenea, doamnei vicepreședinte Cruz, pentru prezentare. Trebuie să iau în considerare și motivele de îngrijorare ale colegilor mei și trebuie să spun că grupul meu politic, ca și mine, consideră că aceasta este o oportunitate, una pozitivă considerăm și subliniem că acest acord este o deschidere a ă, firmelor mici și înspre, o deschidere spre dezvoltarea ă, firmelor mici și mijlocii. De asemenea, considerăm că acest acord va duce în cele din urmă la o Uh, schimbare a standardelor de viață, standardelor de mediu, a standardelor în protecția muncii. Considerăm că acest, acest acord este un instrument înspre promovarea stabilității, dezvoltării și cooperării în alte zone legate de comerț, precum um, modernizarea, cercetarea și dezvoltarea și alte sfere asemănătoare. Acesta este motivul pentru care susținem foarte mult acest acord de liber schimb. Trebuie să spun, pe de altă parte, că înțeleg că, ne, uh, că avem de-a face cu țări democratice, dar cu țări care au trecut prin perioade foarte dificile în istoria lor, foarte dureroase. Acum au reprezentanți aleși uh, democratic care încearcă să uh, facă față tuturor acestor provocări și să uh, facă toate eforturile pentru a îmbunătăți condițiile din țările lor. Consider că ar trebui să ne tratăm partenerii, Columbia și Peru, ca pe niște parteneri egali și să-i tratăm ca pe niște țări suverane. Probabil aceasta este cea mai bună abordare pe care o putem alege în momentul de față. Până acum uh, atât am de spus, nici măcar nu mi-am uh, terminat timpul. Dar, în concluzie, eu și grupul meu suntem în favoarea acestui acord. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Raportorul de la Verzi uh, nu este prezent acum, dar uh, există vreun raportor din umbră care îl poate înlocui? Coleg de CR me dă son temps de parole. Mulțumesc foarte mult. S-au spus foarte multe despre problema drepturilor omului și a drepturilor sindicale, deci nu voi vorbi despre acest lucru, deși e un punct foarte important. Sigur, am auzit angajamentul dumneavoastră, domnule comisar, de a garanta că măsurile din acord privind respectarea acestor drepturi să fie realmente respectate. Însă, istoria, din nefericire, uh, nu dă dreptate comisiei și nu acordă foarte multă credibilitate comisiei, pentru că în momentul în care asasinatele în Columbia erau în floare, Columbia nu vrea nici, uh, comisia nu vrea nici măcar să facă o anchetă. Nu vorbesc de suspendarea acordului, dar nici măcar nu vrea să facă o anchetă ca să vadă dacă s-ar putea suspenda acordul. Deci au ce spuneți dumneavoastră, dar nu știu ce poate să garanteze faptul că în viitor Comisia va fi mai credibilă în viitor decât în trecut. Am câteva întrebări de uh, adresat reprezentanților statelor Columbia și Peru. Cum gestionați faptul că Europa poate să exporte lapte uh, în ciuda unor cote agricole care put sub semnul întrebării micile gospodării țărănești. A fost un element dur al uh, negocierilor. Cum o să gestionați acest tip de provizie? Iar în ce de prevedere? Iar în ce privește uh, serviciile, se vorbește de liberalizarea serviciilor în uh, țara dumneavoastră, care sunt, înseamnă foarte multe în domeniul telecomunicației, al apei. Știu că foarte multe mari grupuri europene nu asigură interesul general în momentul în care pun mâna pe domeniul serviciilor și nu știu ce prevedere ați um, reținut ca să garantați acest lucru. Și încă o întrebare privind serviciile financiare. A fost foarte clar pusă această întrebare, dar uh, o adres, vă adresez dumneavoastră, domnule comisar. Cum o să faceți? Ce o să facă Comisia Europeană ca uh, să nu uh, să se apere de produsele potențial toxice care vin dinspre țările cu care semnați acorduri de liber schimb? Europa, de când a început criza, încearcă să-și uh, reformeze pachetul financiar și nu știu cum uh, ne protejează această negociere de uh, apariția produselor toxice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc în numele Stângii Unite Europene, domnul Helmut Scholz. Thank you, Mr. Chairman. I want to, also want to thank the Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar și celorlalți participanți care au part... ne-au făcut prezentări, pentru că ne dau șansa să înțelegem această chestiune complicată cu care avem de-a face. Au arătat foarte mult interes pentru această chestiune și reiese de aici că poate temerile sau uh, cunoștință, cunoașterea societății civile, cunoștințele provenite dinspre sindicate ne arată că uh, acest acord are o istorie îndelungată, iar Parlamentul European trebuie să ia în considerare foarte clar care este starea actuală a punerii în aplicare a noilor strategii ale guvernului în Peru și în Columbia, mai ales când e vorba de trecut Uniunea Europeană este, trebuie să fie foarte directă și foarte transparentă. Deci ar trebui să cerem, să întrebăm Comisia ce anume se poate face, mai ales că aceste acorduri nu, acest acord nu a fost semnat, încă nu a fost ratificat și ce anume deci face Comisia ca să răspundă la preocupările societății civile. S-au menționat chestiuni uh, legate de drepturile omului, de drepturile sindicale, de drepturile uh, din lucrătorilor, de drepturile jurnaliștilor. Toate astea sunt întrebări uh, pe care le putem pune și la care am dori răspunsuri. Poziția este corectă, realmente noi pornim de la o bază egală. Recunoaștem că Peru și Columbia sunt parteneri egali, așa încât noi, Uniunea Europeană, trebuie să uh, răspundem uh, și să vedem cum anume am rezolvat problema asta. Deci trebuie să punem clar pe masă uh, răspunsurile. Ce îi spunem, eu știu, unui lucrător grec care e aflat într-o criză profundă să meargă în Peru sau în Columbia și să aibă șansa de a supraviețui. Deci întrebarea este în ambele direcții. Ce aduce acest acord de liber schimb, ce acest acord comercial realităților economice, IMM-urilor din Peru și Columbia, deci ce aduce acest acord, dar și ce aduce IMM-urilor din Uniunea Europeană. S-a vorbit aici de legea mineritului, dar în Europa Centrală și de Est, realitatea de acolo, realitatea din Portugalia, din Grecia este diferită, deci nu e vorba numai de marile întreprinderi din domeniul comunicațiilor și telecomunicațiilor. Și mai am de adăugat o idee și știu că trece timpul. Noi uh, ne referim la această chestiune într-un spațiu concret și într-un timp concret. Deci cred că trebuie să ascultăm cu mai multă atenție care sunt drepturile popoarelor indigene, drepturile popoarelor din țările respective. Și în felul acesta, cred că judecata Parlamentului European nu este finalizată în ceea ce privește concluzia finală, încheierea, încheierea finală a acestui acord. Mulțumesc! Înainte de a dra cuvântul altor membri acei, acestei comisii, am să-l invit pe Ignacio Salafranca din Comisia pentru Afaceri Străine. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am de făcut câteva observații și de adresat o întrebare domnului comisar. În primul rând vreau să contextualizăm acordul. Nu e primul acord al Uniunii Europene cu uh, țările din America Latină. Prima dată s-a pus accentul pe cooperare și dezvoltare. A doua generație a pus accentul pe cooperare, pe cooperarea științifică și tehnologică. A treia generație a pus uh, acordul, a pus uh, accentul pe clauza democratică, iar acum am pus accentul pe liberalizarea treptată a interschimburilor. Eu am fost raportor în Comisia pentru Afaceri Externe pentru acordurile cu Mexico și Chile sunt singurele acorduri pe care le avem cu țările din America Latină deocamdată și au dat rezultate excelențe în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor bilaterale, cât și au contribuit la sporirea uh, PIB-ului acestor țări, cum spunea uh, domnul comisar pentru în ce privește Columbia și Peru pe, la previziuni. Pe de-o parte, Columbia și Peru trebuie să joace în prima divizie acordurilor Uniunii Europene cu țările terțe, acorduri de, eh, la cel mai înalt nivel și, în al doilea rând, mi s-a spus aici, este un acord între egali. Regimul actual este un regim de concesii unilaterale, atât din partea Uniunii Europene, cât și invers. Este un acord care stabilește niște perioade fiabile și o egalitate a părților, deși Uh, se ține cont de asimetriile existente. De ce? Pentru că termenele de liberalizare sunt deosebite pentru Europa și America Latină. Liberalizarea produselor industriale, a exporturilor din America Latină în Europa se produce imediat. Pentru 100% din produse există clauze de garantare, domnule președinte, iar clauza democratică se aplică pentru că vreau să vă reamintesc că într-un instrument uh, mai puțin dezvoltat ca acordul anterior, uh, când era vorba de uh, Fujimori Impero, Uniunea Europeană a suspendat acordul pe baza acestui acord. Este evident că pentru cele 27 de state membre care au firmat acest acord, este, acordul este benefic deci să nu cădem în capcana de a le spune uh, asociațiilor și prietenilor din America Latină ce e bine și ce nu e bine pentru ele. Sunt societăți adulte, matore, din punct de vedere democratic. Am asistat acolo uh, uh la alegeri democratice, guvernul este ales, uh, congresul este ales. Deci Uh, salut activitatea acestei comisii, dar reprezentanții legitimi ai acestor state să spună ce le convine și ce nu. Am o întrebare pentru domnul comisar, următoarea. Nu credeți, domnule comisar, că Uniunea Europeană se dezacreditează în momentul în care au trecut aproape doi ani de când s-a discutat la Madrid despre aceste uh, acorduri și Parlamentul European încă nu s-a pronunțat? lăsând deoparte beneficiile pe care le înseamnă acest acord pentru țările din Uniunea Europeană și pentru cele din America Latina, mulțumesc domnul Ignacio Salafranca. Am uitat să vă spun că domnul Salafranca este de la PPE. Să trecem acum la ceilalți vorbitori domnul Howitt de la Socialiști, care nu aparține acestei comisii, dar îl salutăm în această... Vă mulțumesc! Domnule vicepreședinte Garzon, țara dumneavoastră e o țară minunată. Știm ce grozăvie a făcut acolo organizația FARC, gherila. În ianuarie am avut mai multe reuniuni cu sindicaliștii. Știm că Victor Manuel Erario pe 9 ianuarie a fost bătut de soldați atunci când își cerea dreptul la muncă. Există sute de cazuri de sindicaliști asasinați. Dumneavoastră susțineți astăzi că în Columbia sunt respectate convențiile OIM? De asemenea, mi-ați spus că veți uh, monitoriza achizițiile uh, ilegale ale guvernului uh, columbian. Deci putem spune noi că sunteți un partener fiabil? Cum reacționați la faptul că biroul ONU, înaltul comisar pentru drepturile omului de la Bogota, a spus săptămâna asta că spionajul ilegal continuă în țara dumneavoastră? Sunteți de acord cu faptul că, indiferent dacă acest acord se va ratifica sau nu, cum spunea președintele Garson, va exista în continuare o prietenie adevărată între Uniunea Europeană și Columbia? OIM-ului. Vreau să-i mulțumesc pentru faptul că au atras atenția că există diferențe mari între ceea ce spune guvernul privind asasinarea sindicaliștilor și ceea ce spun sindicaliștii. Și vă mulțumesc pentru faptul că ați arătat ce încălcări s-au făcut la adresa Convenției 87 a OIM. 97, mă scuzați, și 87 în această țară. Acceptați faptul că fie că vă bazați pe cifrele guvernului sau ale sindicatelor, fie avem o creștere, o impunitate de 93 sau de 98% în ceea ce privește condamnarea făptașilor. Și domnule Garson, înțelegem ce ne oferiți, însă atunci când e vorba de asasinarea sindicaliștilor și a activiștilor, s-au dublat cifrele anul trecut. În Uniunea Europeană, opinia publică va fi impresionată atunci când va vedea și condamnări pentru acele crime. Și nu credeți că în ceea ce privește legile pentru victime, atunci când oamenilor li se dau înapoi pământurile, avem o mare parte a populației care trebuie să-și recapete niște condiții de trai sigure. Nu credeți că asta va impresiona opinia publică și va duce la îmbunătățirea situației pe teren? Deci nu credeți că opinia publică din Europa își dorește așa ceva pentru țara dumneavoastră? Plute from the GUE group. Cum Jorgen Clute de la Verzi nu face parte de la, din comisia noastră, însă va avea cuvântul. Mulțumesc! Eu aș dori să subliniez ceea ce a spus colegul nostru. Nu voi repeta totul. Au existat încălcări la adresa drepturilor omului, încălcări foarte grave. Comisia ar fi putut să suspende acordul, însă nu a făcut-o. Și de asemenea, am impresia că Uniunea Europeană are într-adevăr aici o problemă de credibilitate, de pierderea credibilității și aș vrea să știu ce se va întâmpla, ce vom face. Domnule de Hurt, cum veți reacționa dumneavoastră în cazul în care vom avea situații asemănătoare pe viitor, vom avea încălcări ale drepturilor omului. Deci cum veți menține credibilitatea Uniunii Europene în rândul opiniei publice? În al doilea rând, domnul Garson spunea un lucru. Într-adevăr, A existat uh, terenuri confiscate care urmează să fie date înapoi populației, ceea ce e foarte pozitiv. Am uh, vorbit și cu reprezentanții ai opoziției care mi-au spus însă că au îngrijorări legate de faptul că nu au fost date înapoi decât pământuri care se aflau în proprietatea statului și nu pământurile confiscate de alte organizații. 66.000 de terenuri trebuie date înapoi. Până acum nu au fost uh, date înapoi decât 11.000. Deci eu vreau să știu cum veți ajunge la cifra totală. Și un ultim comentariu. Tribunalul Suprem Tribunalul Suprem din Columbia a început să se ocupe de cazurile de încălcare a drepturilor omului, ceea ce e pozitiv. Însă președintele Santos a criticat Tribunalul Suprem pentru acest lucru și de aceea eu vă întreb ce urmări va avea acest lucru. Cum putem interpreta acest lucru? Dacă șeful statului face o astfel de declarație în care critică activitatea Tribunalului Suprem, activitate foarte necesară a justiției. Vă mulțumesc și do- acum domnul Vili Maier de la Goie, care face parte tot din comisia noastră, care nu face parte din comisia noastră. Vă mulțumesc, domnule, vicepre- domnule președinte. Domnule Garson, în vizita pe care delegația Parlamentului cu țările andine a făcut, am avut ocazia să vă spun și dumneavoastră și domnului Santos care este poziția grupului meu parlamentar în legătură cu acest acord și anume ne opunem. Așa v-am spus atunci când ne opuneam din două motive. În primul rând, eh, sunt de acord cu eh, reprezentantele societății civile. Aceste acorduri nu țin cont de asimetrii. Și știți că, în conformitate cu programul eh, cu PNUD, Columbia e pe locul 3 din 129 de țări în ceea ce privește inegalitățile, doar după Angola și Haiti. De asemenea, investițiile și prezența multinaționalelor pe teritoriul columbian, din Canada, Europa, America de Nord, e în creștere și duce la o spărire a inegalităților și la o concentrare a proprietății, mai ales a proprietății de pământuri. Și aici apare o mare problemă, o problemă foarte gravă cu populațiile băștinașe, cu populațiile indigene. Deci, din punct de vedere al interesului economic al societății colombiene, acest acord, din punctul nostru de vedere, merge în direcția greșită. Nu înleznește dezvoltarea, nu duce la depășirea inegalităților existente, ci din potrivă, le sporește. Deci dacă nu se ține cont de aceste asimetrie, e clar că multinaționalele își vor face treaba uh, jerfindu se astfel uh, situația populației. Am uh, vorbit și cu societatea civilă de acolo și am spus că echilibrul legat, uh, balanța, uh, mă scuzați, rezultatele privind respectarea drepturilor umane sunt negative. Aici e vorba de acțiunile femeilor, acțiunile sindicaliștilor, e vorba de femei și de copii. Și din punctul nostru de vedere, acest acord nu ar trebui să fie semnat de Uniunea Europeană în condițiile actuale. S-a spus uh, aici că ar trebui să lăsăm țările latinoamericane să hotărască. Da, însă de asemenea trebuie să informați bine populația, eventual să organizați și referendum pentru a vedea dacă într-adevăr societatea din țările dumneavoastră vrea să-și dea acordul sau nu. Însă dacă doar guvernul trebuie să hotărască asta, fără consultări, fără transparență, îmi pare rău, însă nu vorbim aici despre o hotărâre luată de poporul columbian sau peruvian, ci de o decizie guvernamentală. Eu înțeleg toate considerentele prezentate, însă cred că Parlamentul European nu ar trebui să, a, să adopte această ratificare și nu ar trebui să dea undă verde nici parlamentele din uh, țările membre. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Peter Stasny de la PP. Chairman. Mulțumesc, Herman. Voi vorbi foarte pe scurt. Am un singur comentariu, pentru că, din câte văd, uh, Uh, cealaltă parte are foarte multe comentarii și eu mă simt obligat să îmi exprim susținerea pentru acest acord de liber schimb. Sunt convins pe deplin și doresc să, doresc să felicit guvernele din Peru și Columbia pentru progresele pe care le-au făcut de-a lungul anilor, în ultimele câteva decenii și mai ales în ultimii câțiva ani. Cred că sunt pe calea cea bună și sunt încredințat că aceste acest acord va ajuta acceler- la accelerarea acestor progrese, va ajuta la îmbun- îmbunătățirea standardelor de viață, nivelului de trai, um, dezvoltarea economică, tratamentul popoarelor indigene. Vreau să spun că există într-adevăr susținere pentru acest acord și um, mă voi afla alături de dumneavoastră din acest motiv. Mulțumesc! De obicei, uh, opozanții sunt uh, mai activi decât susținătorii, dar este un, uh, o realitate. Au fost foarte multe observații și întrebări. Haideți să trecem la răspunsuri. Um, de la domnul Adrian van den Hoven de la Business Europe, îl voi ruga să ia cuvântul, să ia cuvântul și să răspundă la întrebări. Nu avem mult timp la dispoziție. Trei minute nu mai mult. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să îi răspund uh, colegului dumneavoastră. În prezentarea mea nu am spus că eu cred că Peru, Columbia sau cele 27 de state membre ale Uniunii Europene respectă toate angajamentele OMI, dar Business Europe crede că aceste țări trebuie să își respecte angajamentele luate la OMI pentru că trebuie să respectăm tratatele internaționale, să ne conformăm lor. În uh, domeniul comercial, în domeniul social, în domeniul uh, ecologic. De asemenea, am mai subliniat ceva. Consider că dacă un european ar decide să ia măsuri um, împotriva Columbiei și Peru în cadrul acestui acord sau invers. Atunci cerem ca aceste guverne să se consulte cu partenerii sociali care reprezintă populația acestor țări înainte să ia aceste măsuri pentru a le oferi ocazia de a justifica o măsură uh, care a fost sau nu legală uh, conform acordului. Mulțumesc! Eduardo Esteves, acum. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun că nu mă îndoiesc, nu m-am îndoit nicio clipă de bunele intenții și de bunăvoință existentă mai ales a unor autorități pe care le cunosc de foarte mulți ani și pe care le respect, cum ar fi președintele Garson, pe care îl consider un prieten. Din păcate, trebuie să ne bazăm pe fapte și pe cifre recunoaștem că au, s-au făcut progrese, dar înțelegem că sunt absolut uh, insuficiente. Și recent am avut șansa de a vedea care este opinia lucrătorilor din Imperiu uh, pe această temă. Ne preocupă unele aspecte care înțelegem că nu sunt avute în vedere în momentul uh, în care se a redactat tratatul despre care vorbim. Deci, de exemplu, creșterea PIB-ului nu este o garanție a faptului că situația se va îmbunătăți. De ce? Pentru că, din păcate sau din fericire, în America Latină, PIB-ul a crescut foarte mult uh, mai mult decât în țările europene și decât în Statele Unite și Canada. Dar n-ajunge la oameni Există o multă nedreptate, multă lipsă de egalitate în distribuția PIB-ului, lucru care uh, este valabil nu numai în Peru și Columbia, ci în toată America Latină politica care este pusă în aplicare și pe care acest tratat o va alimenta nu va îmbunătăți condițiile de viață ale lucrătorilor, ale populației, dincolo de, volun, de voința manifestată de guvernele din uh, Peru și Columbia, pe care nu punem uh, la îndoială, dar faptele ne arată că realitatea este diferită. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Orasio Guido are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi răspunde la trei oratori care s-au referit la chestiuni legate de Organizația Mondială a Muncii. Unul se refera la tipul de control care poate fi pus în practică în ceea ce privește uh, contractele de muncă. Vreau să spun ceva ce am menționat în intervenția mea, și anume posibilitatea de a ne referi la rapoartele Organizației Mondiale a Muncii, unde se evaluează că ce se întâmplă cu comitetele de libertăți sindicale. Sunt diverse cazuri ajunse, diverse dosare ajunse la tribunalele internaționale și uh, E vorba și de comisia de experți care a analizat diverse situații. Se fac trimiteri la respectarea drepturilor omului și, de asemenea, persecuția penală a conducătorilor mișcării sindicale. La fel se întâmplă și cu garanțiile sindicale în ceea ce privește contractele colective de muncă. 2010-2011, Comisia de Experți a luat notă cu multă satisfacție de faptul că s-a aprobat o lege care încearcă să evite impunerea unor pacturi colective, inclusiv cu pedepse cu închisoarea pentru cei care semnează pacturi colective în detrimentul negocierii colective și a drepturilor sindicale. Și încă două teme, numărul de inspectori de muncă la care s-a făcut trimitere și a avut loc o, o misiune a Organizației Internaționale a Muncii în februarie 2011 uh, și uh, ca urmare au fost numiți mulți inspectori ai muncii. Și apoi ce se poate face pentru a ține cont de societatea de preocupările societății civile. Cred că este important să arătăm că organizațiile lucrătorilor și patronilor la nivel național și internațional pot să facă comentarii uh, privind aplicarea nu numai a convențiilor sindicale, pentru că, așa cum a arătat doamna vicepreședintă a statului Peru, există din partea Comisiei de Experți o uh, asemenea observație privind o, o anumită convenție privind consultarea popoarelor indigene. Deci toate convențiile ratificate de Columbia și Peru au fost avute în vedere, sunt fundamentale pentru guvern, pentru personalul tehnic mai ales dacă ținem seama de standardele minime. Și apoi un uh, orator s-a referit la lipsa de pedapsă uh, și cifrele prezentate de Organizația Mondială a Muncii. Apropo de numărul de asasinate și de numărul de acte de violență și ce se întâmplă cu condamnările. Comisia de experți a avut o reuniune în noiembrie în care a luat notă de o informare trimisă de guvern în care se spunea că uh, au fost condamnați pentru de violență împotriva sindicaților la 450 de condamnări. Organizația Mondială a Muncii îi întreabă pe, l-a întrebat pe orator uh, ce se întâmplă. Organizația Mondială a Muncii a deplâns aceste acte de violență și aceste asasinate care au avut loc, a luat notă de divergențele privind statisticile referitoare la aceste de acte Uh, de violență împotriva sindicatelor, a apreciat toate măsurile practice și legislative adoptate de guvern în lupta împotriva violenței în general și în lupta uh, și mai ales cele împotriva uh, mișcării sindicale Comisia arată că este foarte preocupată de situația respectivă și speră că guvernul va lua măsurile necesare pentru a continua să combată violența împotriva sindicatelor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și acum uh, Marisol Espinosa, vicepreședinta Perului, 5 minute. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție îngrijorările prezentate aici. Aș vrea să vă spun încă o dată că guvernul nostru și-a luat un angajament în ceea ce privește transparența. Vrem să fie cunoscut acest dosar, să fie dezbătut în, de către deputații noștri, așa cum se cuvine într-un stat de drept. Și de asemenea aș vrea să reacționez la îngrijorările exprimate de unii eurodeputați în legătură cu situația drepturilor uh, de muncă. Noi vom uh, ratifica angajamentele luate în cadrul uh, Organizației Internaționale a Muncii noi, guvernul, de momentul în care a preluat puterea, a acordat competențe mai mari Ministerului Muncii. Noi aveam un minister al muncii care nu avea decât un rol de observator în cadrul conflictelor de muncă. Avem acum un minister al muncii care are obligația de a fi mai activ. Iar noi vom vegea la respectarea drepturilor lucrătorilor. Și asta nu a fost doar un angajament în cadrul uh, campaniei electorale a domnului Ioan Taumala, nu. Există deja pe agenda de lucru a Congresului acele două legi la care se referea și Organizația Internațională a Muncii. Domnule președinte, aș vrea ca dat fiind că îi avem aici și pe ministrii uh, de mediu și pe ministrul um, afacerilor financiare, doamna Alexandra Alaisa vorbea despre problema apei. Trebuie să vă spun că în acord nu se iau în considerare apa sau uh, serviciile cum ar fi electricitatea. Aici se spune că guvernul va fi un chezaș al drepturilor uh, nu pe care le au doar uh, lucrătorii, ci va fi și un chezaș pentru o garanție pentru a oferi servicii de bază. Și, de exemplu, am aici o bucată de ciocolată Pierre Marcolini, o ciocolată de lux, care este elaborată cu cacao criollo pură din Peru, din regiunea Alto Piura, produsă de niște mici producători. Deci iată cum producătorii noștri au reușit să treacă frontierele și iată cum am ajuns să fim uniți prin intermediul ciocolatei. Nu s-a terminat dumneavoastră timpul, deci le pot da minutele celorlalți membri din delegația peruană. Două minute fiecare. Domnul Desiova. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, timpul suplimentar acordat. Pentru Peru acest tratat, acest acord de liber schimb e o șansă. E o șansă pentru persoanele mai nevoiașe. Așa cum spunea vicepreședinta noastră, acești oameni au astfel ocazia să-și ofere produselor, în acest caz cacao, pentru uh, ca acestea să fie exportate către Uniunea Europeană. Am văzut deja cum exporturile au devenit un motor al economiei. Anul trecut, exporturile au avut o valoare care a crescut cu 32%, inclusiv la produsele agricole. Asta înseamnă că mii de peruani care nu aveau posibilitatea să lucreze au intrat acum în acest lanț productiv de producție și exporturi. Uniunea Europeană are posibilitatea de a sprijini această evoluție, pentru că oamenii nevoiași, și când vorbesc de nevoiași de acolo, nu mă gândesc la săracii de aici, care pot fi din clasa mijlocie, nu, cei care se află într-o situație de sărăcie extremă pot avea acces astfel la un loc de muncă demn. S-a făcut referire de asemenea la serviciile financiare și la posibilitatea ca produsele toxice financiare din Europa să poată ajunge în Peru. Noi suntem liniștiți. Sistemul nostru bancar este unul dintre cele mai sigure și stabile din întreaga lume. Când uh, criza a afectat Statele Unite ale Americii și uh, Europa, nicio bancă, nicio organizație din sistemul nostru financiar nu a fost afectată, deoarece există un control foarte strict în legătură uh, cu ceea ce se întâmplă în uh, acest sector. Și aș vrea acum să mă refer la posibilitatea ca acest uh, acord să fie uh, ratificat de um, Congresul nostru. Acest, acest acord va trece prin uh, Congres. Congresul a fost uh, ales acum 6-8 săptămâni cu reprezentanți din toate regiunile, inclusiv din uh, partea comunităților indigene. Mulțumesc! Un minut și jumătate. Acum celălaltui reprezentant, domnul Bogardi, ministrul mediului. Mulțumesc. Un minut e suficient pentru a face față la îngrijorările legate de standardele de mediu. Așa cum a spus domnul Sala Frank, aceste acorduri trebuie văzute în contextul general. Peru este o țară care dorește să-și uh, cărească continuu standardele de mediu pentru a garanta populației dreptul de a avea un mediu înconjurător uh, sănătos. E un drept constituțional, de altfel, consfințit la noi. Astfel, în ultimii ani nu am creat doar un minister al mediului, care nu există decât de trei ani și jumătate, ci și un organism de monitorizare și supraveghere, o procuratură sau îmbunătăți standardele de calitate de mediu sau stabili niște limite maxime permisibile și de asemenea se face tot posibil pentru a îmbunătăți condițiile de mediu din țară. În ceea ce privește mm, conflictele, da, există conflicte și asta e firesc în orice societate, însă guvernul nostru ascultă ce se întâmplă și vede în aceste conflicte o, o șansă de a se îmbunătăți. Și apa, de exemplu, e o problemă fundamentală. Se recunoaște dreptul la apă ca drept fundamental și de aceea președintele Republicii a solicitat un acord național cu diferiți participanți din societatea civilă. Deci a solicitat să se ajungă la un astfel de acord național în ceea ce privește apa, deoarece apa e absolut fundamentală. Mulțumesc! Am uitat să vă spun că primul uh, vorbitor din partea delegației peruane, José Luis Silva, este ministru pentru comerț și turism. Trecem acum la vicepreședintele Columbiei, domnul Garson. Tot 5 minute, vă rog să împărțiți timpul noastră cu celălalt membri ai delegației columbiene, dacă doriți așa ceva, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, eu aș dori să fac câteva propuneri în legătură cu modul în care vom consolida această cale de aprobare a acordului comercial și, de asemenea, să vedem cum putem face progrese în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a mediului înconjurător. Propunerea mea e următoarea. Guvernul colombian și toți membrii Parlamentului European, precum și membrii guvernelor europene, ar trebui să facă toate eforturile posibile pentru ca acele companii europene care au investiții în Columbia să-și ia angajamente în legătură cu uh, ducerea la bun sfârșit a unor acțiuni respectoase față de mediul înconjurător și să respecte de asemenea bunele practici în domeniul legislației muncii. De exemplu, am semnat un acord cu toate companiile elvețiene care au investit în Columbia, cu președinții acestora. Deci am semnat un angajament uh, etic în ceea ce respectarea drepturilor omului. De exemplu, Carrefour, o întreprin- Carrefour din uh, Franța. Sau o instituție independentă sindicală Euskal. Este um, organizația care oferă consultație firmei Carrefour pentru înființarea unui sindicat de către lucrători. Guvernul colombian e dispus uh, să colaboreze de aproape cu Parlamentul European în acest domeniu și sper că asta să fie și un exemplu pentru alte țări, așa cum s-a spus. Statele Unite, Canada sau Asia, deci cu toții ar trebui să facă ceea ce se cuvine. Profit faptul uh, că um, nu este aici doar domnul Orațiu Ghido, ci și uh, reprezentanții ai guvernelor, reprezentanții ai sindicatelor, ai patronatelor. Avem aici un reprezentant din partea Confederației Sindicale a Americilor. Deci eu aș avea următoarea sugestie. Organizația Internațională a Muncii ar trebui să aibă un program permanent de urmărire a um, acordurilor comerciale în ceea ce privește dezvoltarea și în ceea ce privește libertățile sindicale și legislația muncii și drepturile întreprinzătorilor. În al treilea rând, vreau să vă spun că acest uh, proces de restituire a pământurilor în Columbia nu va fi deloc ușor. Ce înseamnă? Trebuie să iei pământurile unor grupări ilegale înarmate pentru a le da înapoi țăranilor și de aceea nu mă apuc eu să discut aici în legătură cu hectarele care au fost date înapoi sau nu. Ceea ce vreau să spun eu aici este faptul că guvernul nostru are această voință de a lua acest pământ grupărilor ilegale pentru a-l da înapoi proprietarilor de drept. De aceea vă rog să ne ajutați. De exemplu, Parlamentul European poate să numească un grup de experți uh, în această problemă a restituirii pământurilor, în ceea ce privește despăgubirea victimelor, inclusiv despăgubirile colective în domeniul sindicalismului. Deci dacă vreți să aveți astfel de inițiative, noi suntem dispuși să colaborăm, deoarece noi nu ne dorim ca această lege să eșueze, deoarece dacă va da greș, va fi o tragedie pentru societatea columbiană. În al patrulea rând, tot ceea ce discutăm noi aici despre drepturile omului trebuie să se facă în legătură cu sistemul ONU al drepturilor omului. Guvernul colombian, așa cum trebuie să facă toate guvernele, va prezenta anul viitor uh, raportul nostru în cadrul examinării periodice univele. E o examinare publică prin care toate guvernele au dreptul să revizuiască și să vadă ce au făcut și ce nu au făcut în uh, domeniul drepturilor omului. Sunt uh, niște socoteli pe care le dăm în public, în scris și vrem ca Parlamentul European să ne însoțească pe parcursul acestui proces. Și nu mă refer aici doar la Columbia, ci la cât mai multe țări. Vreau de asemenea să vă spun că în domeniul drepturilor omului am uh, convocat o conferință pe această temă în decembrie. Guvernul național și alte instanțe ale statului, cum ar fi procuratura, federațiile de primari și departamentele regionale, deci au hotărât să organizeze această conferință. De asemenea și multe um, ONG-uri, sindicate, organizații patronale, academice, de indigeni, de persoane cu descendență africană. Deci foarte mulți s-au implicat în uh, organizarea acestei uh, conferințe. De asemenea și în altul comisariat ONU pentru drepturile omului, uh, omologia din Statele Unite, de asemenea sunt implicați și vrem să vă implicați și dumneavoastră, deoarece e o muncă în comun foarte utilă. Și voi încheia spunându-vă că ceea ce facem noi nu facem într-o țară pașnică. Noi am uh, evoluat în ceea ce privește combaterea organizațiilor ilegale, însă nu am obținut pacea. Zi de zi noi trebuie să combatem violența. Chiar astăzi au fost asasinați peste 5 soldați și polițiști. Astăzi, de exemplu, au fost răpiți 11 lucrători petrolieri. Asta e existența noastră de zi cu zi, lupta noastră de zi cu zi, care va continua până când vom ajunge la pace. Mulțumesc! Thank you, Chairman. Uh, tout d'abord, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, În primul rând, întrebarea domnului Jados privind uh, produsele toxice. După părerea mea, sunt două chestiuni diferite. diferite. Pe de-o parte, tot ce s-a convenit privind uh, serviciile financiare și, pe de altă parte, reglementarea uh, produselor financiare în Europa, care este competența domnului Michel Barnier. Și în tratatul de liber schimb se garantează faptul că produsele care vin din America Latină se bucură de tratament național în Europa. Asta înseamnă că le sunt impuse aceleași reguli ca uh, produselor uh, financiare de origine europeană. Ceea ce mi se pare că rezolvă absolut corect. Dacă e o problemă, problema e cu uh, reglementările europene, nu cu cele din America Latină. Întrebarea pusă de domnul Scholz uh, apropo de IMM-uri nu este un uh, capitol ușor uh, rolul IMM-urilor în comerț, dar IMM-urile au o șansă numai dacă există un cadru juridic stabil. Asta încearcă să facă acordul de liber schimb. Dacă un IMM dorește să aibă o șansă în străinătate, într-o țară vecină, atunci trebuie să existe un cadru stabil, un cadru sigur, iar acest acord de liber schimb asigură același lucru pentru IMM-urile din Columbia și uh, Peru și pentru cele din Uniunea Uh, europeană, doamna Laiza, a propus renegocierea tratatului. Aș putea să răspund într-o manieră alegorică. Teoretic, dacă ar fi să negociem uh, acordurile, atunci când ai un nou acord, situația se schimbă. Deci, un asemenea acord e valabil uh, o perioadă restrânsă de timp. Nu putem să renegociem un asemenea tratat uh, tot timpul și nu văd în ce măsură criza economică ar avea un impact asupra acestui uh, tratat văzut din perspectivă latinoamericană. Mai ales dacă analizăm genul de exporturi pe care le, face, le fac țările acestea către Europa și nu suntem uh, afectați uh, de criză. Vorbim de o recesiune blândă în momentul acesta. Domnul Salafranca, de ce durează doi ani negocierea? Este într-adevăr o întrebare interesantă și nu se referă numai la acest acord ne confruntăm cu această perioadă care este realmente foarte lungă. Este vorba de toate acordurile de liber schimb despre care vorbim. Poate că Parlamentul ar putea să se gândească cum se poate remedia această chestiune. În primul rând, când se încheie un acord, trebuie să fie foarte curat din punct de vedere juridic, ceea ce înseamnă foarte multă uh, muncă, ceea ce reiese dintr-o negociere. Nu este un text consolidat, înseamnă că trebuie reformulate anumite alineate, trebuie să fie ca, trebuie ca este o activitate necesară pentru aplicarea ulterioară. În al doilea rând, trebuie tradus în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Un asemenea acord are cam 1000 și 2000 de pagini și dacă lucrul ăsta trebuie tradus în 22 de limbi, durează luni în șir, în cazul cel mai bun. Poate Parlamentul se gândește dacă n-ar fi bine ca în, în timpul procesului de ratificare să nu avem tot timpul toate versiunile lingvistice pentru că o mare parte din aceste acorduri reprezintă chestiuni de natură tehnică pe care nu le citește nimeni. Ele trebuie să fie aplicate de vamă, de exemplu. O să le citiți? Eu nu scriu nimic, spune comisarul, dar sunt chestiuni foarte uh, tehnice destinate vămii, de exemplu au nevoie de ele, dar dumneavoastră nu aveți nevoie de ele pentru uh, conținutul politic al unui asemenea acord. Deci poate că ar fi bine ca Parlamentul împreună cu Consiliul să se gândească cum pot să ușureze acest proces uh, de traducere. Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să dureze atât de mult. Am spus lucrul acesta și la comisie. Domnul Howitt, apropo de spionaj, unde sunt spionii? Ia să vedem unde sunt. Am verificat chestiunea respectivă cu propriile noastre servicii de informații secrete. serviciu respectiv, care se numește DE, DAS, Este vorba de 14 uh, anchete DAS, serviciul acesta. Ce înseamnă exact uh, DAS? Ce înseamnă, întreabă domnul comisar? Înseamnă Departamentul de Securitate de Siguranță Administrativă. E un fel de serviciu de informații. A fost închis de președinte, de domnul Dos Santos, și singurul lucru pe care îl mai spune Oficiul Națiunilor Unite este că sunt rapoarte despre spionaj, dar nu sunt confirmate, nu se pot confirma. Dar cred că serviciul respectiv, cum spuneam, a fost închis. Iar persoana responsabilă a fost trimisă la închisoare, doi sunt în exil și 14 sunt anchetați. Așa că eu cred că se demonstrează foarte bine că s-au întreprins diverse acțiuni. Deci, cum spuneam, DAS înseamnă Departamentul Siguranței Administrative, este, cum spuneam, un fel de serviciu de informații care a fost închis. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Raportorul are acum cuvântul domnul Mario David de la PPE. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos os participantes por o que foi, julgo eu, uma Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc tuturor participanților pentru o dupămasă foarte utilă și cred că Cele două congrese intenționează în viitor să mai facă o astfel de audiere. Cred că ar fi foarte util pentru ele să facă acest lucru. Sunt sigur că Parlamentul va fi invitat să participe. Colegii noștri pot să verifice acest lucru și să nu se bazeze pe informații raportate. Eu am vizitat aceste două țări în ultimele trei luni și știu ce se întâmplă pe teren. Nu a fost abordat un subiect astăzi. Unii colegi regretă faptul că nu sunt implicate toate țările uh, din anzi în acest tratat. Doresc să le amintesc acestor colegi un aspect recent de pe scena politică internațională. Ecuador și Bolivia au votat uh, împotrivă Siriei în uh, adunarea generală a ONU. Atunci când este vorba despre reacțiile Ecuadorului din decembrie, te rog, vă rog frumos să țineți minte că acest aspect politic este extrem de relevant. Cred că putem uh, învăța foarte multe din spusele reprezentantului OMI Trebuie să primeze drepturile sociale, drepturile sindicatelor și democrația. Dați-mi voie să vă trimit prin uh, mail ultimul raport uh, de, uh, drepturilor om, al drepturilor omului de la OAT. Este o organizație extrem de credibilă. Vă rog frumos să citiți secțiunea legată de asasinatele sindicaliștilor din Columbia. Dacă nu aveți deja acest document, vi-l pot trimite eu. Columbia și Peru au semnat toate convențiile OMI. Un lucru bun. În ce privește însă Confederația Sindicatelor din, de pe continentele americane, aici um, suntem martori la o discrepanță. Există uh, sindicate din sectorul public și uh, sindicate din uh, sectorul privat care sunt angajamentele celor doi vicepreședinți. Ei reprezintă două guverne aflate la poli opuși ai spectrului politic. Care este um, perspectiva lor? Ei bine, aceeași acest acord poate oferi putere de pârghie, poate asista toate prevederile legale care sunt uh, acum în curs de a fi puse în aplicare. Monitorizarea trebuie să fie la latitudinea societății civile. Nu există niciun dubiu cu privire la abilitatea societății civile de a face acest lucru și uh, trebuie să ni se raporteze toate neajunsurile. Referitor la spusele domnului comisar, când vine vorba despre beneficiile reciproce, când vine vorba despre creștere, dezvoltare și ocuparea forței de, ocuparea locurilor de muncă, studiile, studiile arată că um, PIB-ul va crește cu aproximativ 1% în cele două țări după implementarea acordului. Deci, domnule comisar, dumneavoastră sugerați ca colegii noștri să recitească documentele adecvate. Este vorba, la urma urmei, de decizie politică și sper că Parlamentul va putea să-și asume responsabilitățile. Acesta este sfârșitul unui schimb de opinii foarte extins. Mă, te, mă întreb câte autoritățile pot să poarte asemenea de, uh, discuții deschise și sincere cu țările terțe. Să mă simt onorat că sunt membru al acestui parlament și vă mulțumesc foarte mult. Commissioner, I need you here. Tenerife e propunerea de vicepreședinte Dumneavoastră Two minutes. Two minutes plus. For logistical reasons. Din motive logistice, vom face o pauză de două minute. Vă rog frumos să vă așezați și să vă pregătiți pentru următoarea, următorul punct de pe ordinea de zi.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 left 2%. Crucial and important for cheese. Let's resume. Haideți să reîncepem ședința. And this is item... Am trecut la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba despre... A trade agreement protocol procedură de aviz conform, e vorba de protocolul adițional la acordul cu Israel, cu acordul de asociere cu Israel. Este vorba despre evaluarea conformității și acceptării produselor industriare, adică ECA. Această comisie a decis anul trecut să verifice consecvența acestui acord cu acțiunea externă a Europei față de Israel. Am vrut să vedem când trebuie, când trebuie să cerem uh, Comisiei AFET un aviz și am dorit să invităm Uh, AFET să, uh, să se exprime aici în privința aceasta. Întrebarea este, acest acord este o îmbunătățire a relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Israel și este el consecvent cu politica externă a Uniunii cu privire la Israel. Trebuie să avem răspunsul la această întrebare înainte de a vota. AFET nu a formulat încă niciun aviz, nu mai au mult. Domnul comisar de Hucht ne va vorbi în numele comisiei cu privire la aceste aspecte. Având în vedere că eu sunt raportorul oficial, eu vă Um, voi fi cel care răspunde la întrebările legate de raport. Această întrebare legată de coerența politicilor a fost adresată Comisiei. Deci, consideră Comisia că actualizarea acestor relații comerciale cu Israelul este sau nu împotriva politicii externe a Uniunii Europene față de Israel? Mă refer aici în special la procesul de pace, la politica de colonizare, Gaza și toate celelalte obstacole în, fa- în calea procesului de pace. relația între Israel și autoritatea palestiniană. Deci avem nevoie de un răspuns la întrebarea aceasta. Imediat voi da cuvântul domnului comisar și apoi vom, vorbea, vom avea un uh, schimb de opinii cu comisia. Domnule comisar, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Israelul este un partener important un partener prosper și acordul cu ei este favorabil ambelor părți. Acest acord de asociere este foarte important. Dorim să continuăm să îl uh, punem în aplicare. Acest proces nu a început recent. Trebuie să ne întoarcem la în, uh, la ședința Euromed de acum 10 uh, ani. Un an mai târziu, un alt plan de acțiune la întâlnirea ministrilor de la Palermo s-a lucrat asupra aproximării legislației în domeniul standardelor, reglementările tehnice și evaluarea conformității. Israelul este una dintre țările din regiune care și-a arătat interesul pentru a își ajusta reglementările la nivel european, a le aduce la nivel european. În momentul de față, luăm în considerare posibilitatea de a accelera pregăt- pre- pregătirile pentru negocierile ECA și discuțiile vor începe curând. În cadrul politicii de uh, vecinătate și planului din 2005, Israel și Uniunea Europeană și-au luat angajamentul de a continua negocierile bilaterale pentru a actualiza standardele. Cinci ani mai târziu, în mai 2010, Consiliul a semnat ECA, acordul de asociere. De asemenea, și-a exprimat dorința de a extinde acest acord la alte țări din vecinătatea noastră sudică. S-au căutat înțelegeri cu um, Iordania, cu Tunisia, cu Maroc. Deci, acest acord se încadrează politicii noastre cu toate țările, nu este un acord singular cu Israelul. Deci, acordul acesta este uh, încă dinaintea și este independent uh, de aceste discuții de actualizare. Statele membre au propus în 2009 ca actualul plan de acțiune să rămână documentul de referință și să nu se actualizeze, să nu se treacă la procedura de actualizare. Această abordare a fost ad adoptată în mod strict. Acum, înainte să trec mai departe, vă voi oferi o explicație. Ce este un acord de asociere? Ce este ECA? Știți acest lucru, dar doresc să repet. Este un acord comercial care dorește eliminarea barierelor tehnice în comerțul cu produse industriale. Funcționează ca un acord reciproc. Aici suntem de acord că în cazul, acest, în cazul acesta, de exemplu, produsele farmaceutice din Israel sunt produse conform standardelor UE și sunt recunoscute ca atare. Toate aceste produse pot intra pe piețele partenerului fără proceduri de evaluare. Care sunt beneficiile? Operatorii din ambele, uh, din ambii parteneri, din ambele entități partenere, Uh, pot ajunge la consumatori și um, pot face acest lucru mai ușor. Deci ECA este un acord tehnic și funcționează așa, așa cum v-am explicat deja. Acum este inclus sectorul bunelor practici pentru produse farmaceutice. Israelul a adoptat legislațiile tehnice și participă în uh, toate sectoarele acoperite de el. Procedura a fost supusă avizului Parlamentului. Aplicările teritoriale sunt incluse în articolul 83 ECA nu schimbă um, sensul articolului. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru a sublinia cadrul acestui dialog. Pe lângă cooperare, pe, în frontul legislativ, Comisia va putea să vă prezinte și dumneavoastră și Consiliului un uh, plan de acțiune pe piață până la sfârșitul lui martie. De asemenea, sper să vă prezint o propunere pentru sistemul de reglementare a disputelor la OMI. Astfel vor putea fi apărate interesele Uniunii Europene în fața partenerilor. De asemenea, vă vom trimite o propunere și dumneavoastră și Consiliului cu privire la responsabilitatea financiară pentru a oferi un rol mai credibil în investiții Uniunii Europene. De asemenea, lucrăm la modalități de a moderniza instrumentele potențiale, um, aducând un rol mai important consultării publice. Această propunere ar trebui să vă revină la începutul anului, să vă parvină la începutul anului 2013. Uh, sunt pregătit să discut mai departe aceste lucruri și abia aștept să colaborăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe cereri uh, pentru a lua cuvântul și foarte puțin timp la dispoziție. Deci trebuie să pornesc cronometrul și fiecare vorbitor are două minute la dispoziție. Vom începe cu Lucia Enrichene, PPM. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să Uh, salut progresele pe care le-am făcut în discuțiile cu, uh, legate de ECA. Dați-mi voie să vă spun că este vorba despre un acord care uh, acoperă standarde acceptate reciproc legate de produsele farmaceutice. Din cauza blocajului de anul trecut, uh, am făcut rău companiilor farmaceutice și le-am făcut să aibă costuri suplimentare, la, costuri de securitate și așa mai departe. S-a sugerat uh, domnului, de către domnul de Kaiser, care este raportorul AFET, să se facă un raport interimar și doresc să vă rog, domnule comisar, să vă întreb dacă acest uh, această evaluare de conformitate nu s-ar repeta în acest caz. Cum, dacă nu, cum uh, pot merge mai departe um, aceste progrese? Doresc să subliniez faptul că acest acord se referă la ajustarea legislației izraeliene, la, la alinierea legislației izraeliene la cea, la cea a UE. Deci, doresc să încurajez colegii să nu povestească prea mult cu privire la acest lucru și să ofere consimțământul Parlamentului cât de curând. Mulțumesc, spune președintele. Dați-mi voie să vă rog să vă concentrați pe problema de față. Dorim să uh, aflăm care este consecvența uh, politicii externe cu acest tratat haideți să nu ne implicăm pe noi înșine în discuțiile, acest, în discuțiile altora. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Voi vorbi foarte pe scurt. Grupul nostru dorește să vadă un calendar pentru protocolul ECA doresc să se consemneze că pentru noi acest lucru nu este văzut în contextul drepturilor omului. Da, într-adevăr, sunt foarte importante, dar trebuie să um, purtăm această discuție în altă, cu altă ocazie. Putem să trecem mai departe. Mulțumesc, avem deja un calendar și ne ținem de el. Din partea EPP. Da, dragi colegi, este evident că și cetățenii europeni și producătorii trebuie să beneficieze de pe urma acestui acord. Ei beneficiază deja și Israelul beneficiază deja, ne-a uh, oferit semne de bunăvoință și a pus deja în aplicare obligațiile pe care și le-a luat. Câteva rezultate pozitive din partea Uniunii Europene. Pacienții europeni vor beneficia de costuri mai scăzute, acces la mai multe produse farmaceutice. În al doilea rând, exportatorii de produse europeni vor avea acces la mai multe piețe, cu mai multă stabilitate, cu protecție mai bună și, în al treilea rând, autoritățile europene vor beneficia, economisesc timp datorită acestui acord. Din nefericire, unii oameni au luat, au luat acest acord drept o actualizare a relațiilor UE-Israel în realitate fac parte din planul de acțiune al politicii de vecinătate europene. Și com domnul comisar s-a referit deja la acest lucru. Doresc să subliniez faptul că nu este nevoie să uh, politizăm acest acord și să-l legăm de alte subiecte. Îi vom recunoaște impactul pozitiv de ambele părți și eu sugerez să îi dăm deja undă verde. Asta este părerea mea. Mulțumesc. Thank you. And now, Sarah. Mulțumesc, Sarah Laffer de la ALDE, care nu este membră, dar este binevenită aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mă lăsați să mă exprim cu privire la acest lucru. Și eu sunt foarte mulțumită de progresele pe care le-am făcut. Cred că au trecut doi ani de când a fost uh, denumit, de când a fost desemnat primul raportor. Cam încet ne-am mișcat. Vreau să spun că ă, întregul Parlament ă, poate să ă, facă o alegere democratică cu privire la aprobarea sau dezaprobarea acestui acord. Eu consider că trebuie aprobat, dar este antidemocratic, prea antidemocratic ca să nu intre în plenară. Deci cred că trebuie să ne mișcăm foarte repede, trebuie să luăm o decizie. În al doilea rând, cu privire la avantajele practice ale acestui acord pentru consumatorii europeni, dar și pentru exportatorii de produse farmaceutice. Ei bine, ce să nu le placă, e un acord care va reduce birocrația în domeniul importului și exportului de produse farmaceutice. Având în vedere măsurile de austeritate, trebuie să salutăm orice măsură de reducere a costurilor. După cum a spus și domnul comisar, acest acord este probabil uh, doar primul dintr-o serie de mai multe. Ați vorbit despre Tunisia, probabil Iordania și Maroc mai târziu. Dacă întârziem acum, ce fel de semnale trimitem celorlalte țări cu privire la standardele comune? Apoi, am aprobat un acord uh, palestinian anul trecut legat de agricultură și pescuit. După cum a spus și uh, colegul meu, ne pasă, colega mea ne pasă de drepturile omului, uh, dar ele trebuie luate, uh, trebuie să ne uităm și la perspectiva tehnică. Chestiunile politice și cele legate de drepturile omului trebuie să um, fie discutate într-un dialog și mai apropiat cu partenerii noștri. Uh, uh, este foarte bine că um, Acum discutăm uh, coerența politică și nu avantajele um, tehnice și pragmatice. Vom face acest lucru mai târziu. Deci, acum discutăm decizia politică și nu cea comercială. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este foarte dificil să cred că un vot cu privire la ECA nu are consecințe politice. În mod evident, va, uh, va, fi, va exista valoare adăugată din punct de vedere al comerțului, dar din punct de vedere politic, chestiunile sunt destul de delicate și am trimite un semnal foarte încurcat regiunii, nu doar Israelului, dar și țărilor vecine cu Israel. Și ele trebuie să vadă că suntem uh, o entitate consecventă Întrebarea mea adresată Comisiei și tuturor, de fapt, față de situația de acum un an sau doi, situația de pe teren s-a schimbat în mod pozitiv? Au fost înregistrate progrese în uh, abordarea problemelor existente? este important să repetăm cerințele pe care le-am adresat Israelului și să fim constanți. Dacă acesta este subiectul pe care trebuie să-l discutăm, chestiunea politică, trebuie întâi să așteptăm avizul AFET. Cred că trebuie să ajungă, nu știu dacă s-a votat încă. Nu cred că s-a votat, trebuie să uh, așteptăm întâi avizul de la ei. Părerea mea este că am fi naiv să considerăm că este doar o chestiune de comerț fără consecințe politice. Mulțumesc, Veronic Kaiser, care nu este membră uh, la noi, dar este membră AFET. Ea ne poate spune mai mult despre procedurile de la AFET. Veronic. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am avut un prim schimb de opinii în legătură cu acest aviz. Deci este o cerere de aviz juridic în curs care încă nu s-a încheiat, care nu a dus la un schimb între noi. Referitor la chestiunile evocate, permiteți-mi să vă spun că sunt oarecum uimită să văd că în cadrul acestei comisii INTA se spune că e vorba de un acord tec tehnic. Dacă e cineva care salută această procedură ECA și în orice caz orice acord care va permite simplificarea procedurii, atunci acea persoană sunt eu. E un demers excelent. Însă, nici tratatul de la Lisabona, nici Textele pe care le-am votat noi aici la Parlamentul European ne permit să separăm partea tehnică de cea politică. Spuneți că avem noua politică de vecinătate. <clears throat> Mai mult pentru mai mult. Deci nu vom uh, impune sancțiuni, nu vom veni cu uh, măsuri corective, însă cei care vor mai mult trebuie să facă mai mult, inclusiv în domeniul drepturilor omului. Și e scris negru pe alb. Și am votat și rezoluția aici la Parlament și avem și tratatul de la Lisabona, însă alții îmi spun, doamnă de Kaiser, dumneavoastră sunteți prea idealistă. Nu, dacă era prea idealistă, nu trebuia să mai votăm. Deci e o problemă aici de coerență. Cum să spunem, pe de o parte, a, e doar ceva comercial, în ceea ce privește drepturile omului avem altă politică separată. E bine, eu vă reamintesc că la reuniunea Consiliului de Asociere UE-Israel din februarie 2011, Uniunea Europeană a prezentat reproșuri clare, a pus niște întrebări clare Israelului, da, da, în legătură cu blocajul din Gaza în legătură cu situația arabilor israelieni și ce s-a întâmplat între timp. Situația s-a degradat. Deci dacă prin acest dialog noi nu am obținut nimic, spuneți-mi prin ce mijloace putem obține ceva. Și de aceea eu refuz să separ cele două fațete, cea politică și cea comercială. Îmi pare rău, de fapt nici nu fac parte din această comisie. Ianic Jadot acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur să-i aud pe colegii de la PV vorbind despre atacurile la adresa uh, industriei farmaceutice. Ei bine, eu aș vrea ca în toate rezoluțiile noastre să vorbim despre această problemă a prețului medicamentelor în Europa. Sunt alături de ei, însă haideți să nu inventăm noi aici. Nu vorbim aici despre o Uh, nouă fațetă pe care o dăm acestor relații, nu e adevărat. Am auzit-o pe doamna Ashton spunând niște lucruri precise în legătură cu politica, cu strategia de colonizare în ultimele săptămâni. A spus clar că e o încălcare a dreptului internațional și că e ceva problematic. Deci dacă facem această analiză politică, noi, Uniunea Europeană, atunci ne dăm seama că adoptarea sau dezghețarea, deoarece e vorba de dezghețarea ECA, ar fi un semnal politic care ar contraveni declarațiilor făcute de comisarii noștri, mai exact de către doamna Ashton, în altul reprezentant. David Martin e următorul care va interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Treaba mea, misiunea mea ușoară după antevorbitorii mei. Eu nu Văd aici o actualizare tehnică a relațiilor noastre cu Israelul. Da, e clar că există și o dimensiune politică, vor exista, s-a investit mult în domeniul farmaceutic și atâta vreme cât Israelul menține pedepsele colective în Gaza, atâta timp cât Israelul abuzează de drepturile copiilor palestinieni și atâta timp cât va fura pământurile organiz- um, agricultorilor palestinieni, cum putem noi să ne numim o comunitate uh, de valori care uh, dă dovadă de coerență față de aceste valori? Nu știu ce se întâmplă cu israelienii, parcă renunță la gândirea rațională când e vorba de aceste probleme și e un acord inacceptabil, mai ales în climatul actual. Mulțumesc. Dacă vorbim de coerență în ceea ce oște politicile, clar sunt de acord cu David Martin. David uh, și cu Helme și cu mine am fost în Gaza în luna iulie, am vorbit cu refugiații uh, din cadrul agenției ONU. Ne-au spus că e o țară sub asediu, șomaj de 40%, 29% din terenul uh, Uh, arabil e practic uh, blocat din cauza armatei. Am vorbit cu ministrul sănătății, ne-a spus că 500 de pacienți muriseră în ultimii 5 ani din cauza faptului că nu aveau medicamente împotriva cancerului. Ne-au spus că operațiile sunt amânate din cauza uh, lipsei de uh, mănuși, de exemplu, de echipamente medicale, doar de, din cauza că toate acestea sunt reținute de israelieni, din cauza blocadei. Echipamente de radioterapie nou nouțe, de exemplu, nu sunt folosite deoarece israelienii nu permit accesul tehnicienilor pentru instalarea acestora. Am văzut clădiri neterminate, neclădite. Am văzut de exemplu, cum aceste construcții sunt lăsate neterminate, în schimb, zidul construit de israelieni e construit. Și nimeni nu pare să intervină, însă lumea se așteaptă din partea noastră să reacționăm. Deci noi nu putem să spunem pur și simplu că da, asta e bun pentru comerț, iată vom avea medicamente israeliene mai ieftine, ce bine. Nu, problema e că palestinienii sunt oprimați. Uitați-vă ce a spus Crăciun în săptămâna trecută. Aceste așezări uh, israeliene uh, în teritoriile ocupate sunt ilegale. Deci e ceva rău, nu avem cum să continuăm, nu putem face progrese până când Israelul nu își va modifica atitudinea și până când nu va încerca să aibă un trai pașnic cu palestinienii. Vă mulțumesc, domnul Casulidis. Domnule președinte, foarte rapid. După părerea mea, ECA nu e vorba, nu reprezintă o revaloare tehnică sau politică a relațiilor cu um, Israelul. Domnul de Hucht avea dreptate. E o actualizare, nu e o revaloare, e ceva ce are loc în cadrul parteneriatului euromediteranean, în care se încheie acorduri de asociere și în care toți participanții, indiferent de criteriile politice respective, trebuie să îmbunătățească acordurile de asociere cu niște protocoale asemănătoare acestui ECA. Da, asta e politica noastră. Mai mult pentru mai mult, însă nu mai mult pentru mai puțin. Chiar vrem să se ofere ceva în schimb, mai mult. Deci dacă vom alege să nu ne exercităm influența în Orientul Mijlociu pentru a îmbunătăți uh, lucrurile, atunci uh, ne vom uh, abține și de la a da consimțământul față de ECA. Mulțumesc! Eu am spus de multe ori cât de îngrijorat sunt de faptul că această comisie practic uh, e luată o statică de considerente politice. Eu înțeleg ce se întâmplă la nivel politic, însă mă întreb dacă acesta este forul corect pentru a discuta despre toate acestea. Deci noi vorbim aici, aici ar trebui să ne ocupăm de extinderea comerțului și mă întreb ce anume vă limitează pe dumneavoastră. Venim aici cu tot felul de măsuri care țin de drepturile omului, de discriminare, de alte lucruri. Eu sunt un prieten critic față de Israel. Înțeleg problema blocajului, a colonizării teritoriilor ocupate, însă nu cred că această comisie parlamentară e rolul potrivit pentru a vorbi despre toate astea. Din câte înțeleg eu, ECA va oferi medicamente mai ieftine, da, fiindcă Israelul e un mare producător de medicamente. Astfel, mulți cetățeni uh, mai nevoiași din Europeană ar avea de câștigat, ceea ce e pozitiv. De asemenea, Knesetul, Parlamentul israelian, deja adoptă legislație și ar fi practic o încălcare a încrederii acordată să nu semnăm acest acord. Deci, în general, sunt îngrijorat de faptul că toate aceste chestiuni comerciale ajung să fie victima influențelor politice aici. Vă mulțumesc cu domnul Pavazalevski. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ECA e un acord tehnic. Și cunoscând situația din Orientul Mijlociu și din Israel, din teritoriile ocupate, e un acord cu o conotație politică clară, asta știm cu toții. Însă ideea de a folosi ca drept uh, instrument uh, pentru a face presiuni la adresa guvernului israelian pentru a schimba politicile în teritoriile ocupate e lipsită complet de realism. Dacă vrem să jucăm un rol important, ar trebui să propunem un plan uh, major în acest sens, însă nu putem face asta în momentul actual. Nu există voința politică pentru a veni cu un astfel de plan. Deci nu avem cum să soluționăm nimic. Așadar, mă bucur că am revenit la acest dosar. Acordul ar trebui să fie ratificat de Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă însă că nu vom încerca să facem presiuni pozitive asupra guvernului uh, israelian. Însă să o facem cu alte instrumente. Nu trebuie să blocăm acest acord. Dacă l-am blocat, ne-am uh, opune direct Israelului și nu ACA trebuie să facă așa ceva în niciun caz. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare mai generală. Bineînțeles, vrem să dăm dovadă de coerență și mă aștepta și avizul Comisiei AFET. Eu sunt de acord cu cele spuse de unii colegi. Aș vrea să adaug un singur aspect, dacă îmi permiteți. Gaza și Cisjordania. Am văzut ce probleme există acolo legate de apă, de accesul la apă. Eu cred că e foarte clar că atunci când vorbim de aspecte tehnice care au de a face cu medicamentele, există multe situații în care se poate vedea cine suferă de pe urma acestor probleme. Sunt niște probleme tehnice, clar, însă această regiune are întotdeauna o dimensiune politică foarte clară. Domnule de Hucht, doriți să răspundeți la comentarii, la întrebări? Da, mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul pe care îl dau eu din punct de vedere tehnic e limpede. După operațiunea Cast LED, Statele Unite au propus în 2009 ca planul de acțiune actual să rămână documentul de referință pentru relațiile noastre, fără să se continue procesul de revaluare a relațiilor cu Israelul. Și am continuat așa cadrul planului de acțiune din 2005, inclusiv încheierea ACA. Însă nu e doar o problemă tehnică. E vorba și de o problemă de interpretare politică. Și la Parlamentului uh, puterile de a-și da o părere în acest sens. Da, trebuie încheiate discuțiile. Acum spune domnul Moreira, vă spun, eu nu sunt convins E un acord care deschide piața, o piață uh, cu 500 de milioane de consumatori pentru o industrie farmaceutică foarte competitivă. Deci, din punct de vedere economic, e o revaloare pozitivă pentru Israel în ceea ce este relațiile sale comerciale cu Israelul. Asta e clar pentru mine, pentru ei lucrurile se îmbunătățesc și să transmită un mesaj Israelului și vecinilor, palestinienilor și țărilor vecine Israelului. Și anume că noi um, nu criticăm situația din Israel. Deci, de câte știu eu, nu criticăm Faptul e că nu suntem indiferenți în, în fața ocupării teritoriilor ocupate a Israelului. Noi uh, nu ignorăm uh, încălcarea drepturilor, cum ar fi dreptul de liberă circulație, dreptul la pământ, dreptul de a trăi pe teritoriul propriu. Asta e miza, de fapt. Problema e dacă trebuie să dăm dovadă sau nu de coerență în ceea ce este politica noastră comercială și cea externă. De-aia eu am cerut părerea Comisiei Europene. Vom aștepta și avizul Comisiei AFET și, bineînțeles, vom lua o decizie proprie. Fiind de raportor ex officio, voi face ceea ce hotărăște comisia noastră, însă am dreptul de plin de a avea o părere personală. Și astfel închei dezbatere pe această temă. Când intenționa să ajungă dosarul în plenară? Deci când va ajunge în plenară? Pentru a ști dacă va ajunge acolo pe un temei politic sau cum. Informați-vă și dumneavoastră, spune domnul Vital Moreira. Când trebuie să aibă loc votul în plenară? Unbelievable. And the voting plenary is... Votul în plenar are loc în iunie. Haideți să trecem uh, la punctul următor, acta în Uniunea Europeană și statele membre și un număr de țări. Este primul schimb de opinii cu domnul comisar. Raportorul este domnul David Martin. Vom mai mâine o să avem un atelier uh, pe același subiect. Așa că vă sugerez să lăsăm chestiunile de fond, ca să zic așa, problemele de fond controversate pe marginea acestui acord pentru mâine și să ne limităm doar la chestiunile procedurale. Sigur, asta nu este obligatoriu, sunteți liberi să faceți cum doriți, dar am să dau în primul rând cuvântul o chestiune procedurală, dacă îmi permiteți, mă scuzați. Avem 10 minute doar la dispoziție pentru discuții. Interpreter, interpreții mai stau cu noi încă 10 minute, deci avem la dispoziție 30 de minute? 20 de minute, mă scuzați dar subiectul este atât de complicat încât nu pot să-mi imaginez că noi toți ne putem exprima opinia în 20 de minute și să și primim niște răspunsuri responsabile din partea comisarului. Deci vă propun fie să prelungim reuniunea de astăzi pentru mai mult de 10 minute sau să trecem acest punct uh, despre acta mâine, în reuniunea de mâine pentru că 20 de minute nu sunt suficiente. Hai să vedem ce spun coordonatorii foarte repede. Domnul Gaspari, domnule președinte, cred că e târziu, dar hai să folosim discuția și dacă nu să, să ne întrerupem, dar sigur că trebuie să-i dăm raportorului posibilitatea să ia cuvântul. Am să-i dau cuvântul domnului comisar Gucht ca să ne facă o prezentare a acestei, acestui subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Vă promit că voi fi și la discuția de mâine. O să spun ce am de spus acum, dar vă promit că voi fi și mâine la discuție. Și ori de câte ori vă veți, veți discuta această chestiune, voi fi și eu de față. Dacă ați citit uh, ziarele sau dacă ați urmărit dezbaterile de pe internet, o să credeți că uh, acta înseamnă sfârșitul democrației, cenzură pe internet și restrângerea accesului la medicamentele care salvează vieți în țările în dezvoltare. De exemplu, aseară, la Tbilisi, am primit 149 de e-mail-uri. Am urmărit această dezbatere, i-am ascultat pe cetățeni cu multă grijă, am ieșit în stradă să ne, eh, care, cetățenii care au ieșit pe stradă să-și exprime îngrijorarea față de acta multe țări europene. Unii dintre voi spun că un milion de oameni nu pot să greșească, dar când e vorba despre această chestiune, cred că avem răspunderea ca politicieni să clarificăm neînțelegerile și să nu avem, să dăm dovadă de spirit gregar. Trebuie să avem o conversație plină de înțeles cu cei care au temeri reale. Viziunea de coșmar nu este fundamentată în realitate. Mesajul meu adresat astăzi popoarelor din Europa, acta, nu este un atac la libertatea dumneavoastră, este o apărare a vieții dumneavoastră. Nu eu suntem în 1984, ci suntem în 2012. Acta nu este Big Brother, acta rezolvă niște probleme economice și în 2012 și dincolo de 2012, iar în 2012 avem probleme economice reale pe care trebuie să le rezolvăm. Acta face parte din această soluție. Viitorul Europei depinde de redefinirea rolului nostru într-o economie a unei lumi noi. Creativitatea și inovarea sunt bunurile noastre cele mai de preț, iar drepturile de proprietate intelectuală sunt uh, cele care vor duce la beneficii și ele nu înseamnă nimic dacă nu sunt puse în aplicare. Hai să vă dau un exemplu. Sunt sigur că foarte mulți, dacă nu majoritatea, au un fel de telefon inteligent, fie pe masă, fie în buzunar. Ei bine, un telefon Nokia, ca să dau un exemplu, pe care pot să-l cumpăr la Bruxelles, va fi fost produs în China. Dar nu, aici nu se oprește povestea, ci este mai puțin de jumătate din poveste. 50% din valoarea produsului va fi fost produsă în Europa de proiectanți și de ingineri Nokia asigură foarte multe beneficii economice și depinde de protejarea mărcilor sale comerciale și a drepturilor sale de brevet. Acești, dacă acești profesioniști ar fi copiați, beneficiile s-ar pierde, multe locuri de muncă s-ar pierde atât ale lor cât și ale colegilor de muncă. Știind acest lucru, am pus la punct un sistem de a proteja drepturile de prote proprietate intelectuală în Europa, ca și mijloacele de a le pune în aplicare. Am ales uh, să, apărăm dreptul de exprimare al uh, oamenilor, dar și uh, ale furnizorilor de servicii de internet. Curtea Europeană de Justiție este ultim gardianul suprem al acestor garanții și uh, astăzi a dat o uh, hotărâre privind monitorizarea traficului pe internet. Acta încearcă să extindă beneficiile sistemului nostru dincolo de graniță. Acta este o, un pas mic, dar important în ceea ce pri, în lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii la nivel internațional. Pirateria înseamnă cel puțin 200 de miliarde de euro pe an și se exclud toate copierile online sau copieri unde, produse, unde sunt uh, produse asemenea produse, inclusiv China. Acta este un tratat de punere în aplicare, înseamnă că nu se referă la chestiuni uh, legate de ce e legal sau ce este ilegal și uh, nu înseamnă că există aici căi de atac juridice se referă la aspecte civile ale modului în care se poate funcționa pe internet. La recomandarea dumneavoastră, domnilor eurodeputați, în aceste negocieri UE s-a asigurat că ACTA urmează sistemul european preia foarte multe prevederi din legislația europeană de protecția drepturilor de proprietate intelectuală și diverse alte legislații europene care se oferă la contrafacere și comerția, uh, directiva privind comerțul pe internet pentru că aici este vorba de o legislație de fond care spune ce se poate și ce nu se poate face în ce privește drepturile de, pro- de proprietate intelectuală în Europa. Nu trebuie făcută niciun fel de schimbare la legislația europeană pentru a ne conforma la acta. Asta înseamnă că nu vor fi modificări între echilibrul drepturilor și garanțiilor oferite cetățenilor europeni, dar, bineînțeles, drepturile noastre vor fi apărate mai bine în lume. Uh, drepturile noastre, protecția noastră se lărgește la o sferă mai largă, sferă uh, care se poate lărgi pe măsură ce se adau, uh, ce ni se alătură și alte țări. Este clar un motiv ca să ratificăm acest acord. Chestiunea este în dezbatere publică și știu că trebuie să spun și ce nu va face acta, în ciuda a ceea ce ați auzit acta nu cenzurează internetul. Asta înseamnă că nu va cere monitorizarea e mail sau activitățile de file sharing sau blogurile. Acta nu va duce la verificarea laptopurilor, la uh, vamă, nu va impune niciun fel de interdicție sau de restricții privind uh, medicamentele generice care sunt folosite uh, în diverse locuri. Uh, la sfârșitul dezbaterilor democratice, sper că și dumneavoastră veți ajunge la aceleași concluzii. Și cred acest lucru pentru că concluziile mele se bazează pe ce se scrie foarte clar în acord. Sunt foarte multe înțelegeri greșite, temeri greșite și cred că ce vom discuta azi și mâine va lămuri acest lucru. Vreau să vă mai dau un exemplu apropo de această confuzie de care vorbim. S-a cheltuit foarte multă cernă, a curs multă cernală apropo de, de protecția drepturilor utilizatorilor de internet. Se spune că se va ajunge la supravegherea indivizilor, persoanelor fizice, de către firmele private. Dar dacă analizăm lucrurile mai atent, lucrurile nu sunt așa este, s-ar putea ca țările respective să acorde furnizorilor de internet dreptul de a dezvălui datele personale ale deținătorului de cont dacă se bănuiește că el încalcă uh, aceste prevederi. Să ne gândim că, de exemplu, se poate folosi această prevedere și că a fost introdusă în legislația unei țări, să spunem că un anume site uh, eu știu, obține profituri pentru că el copiază un episod uh, ilegal dintr-un uh, serial de televiziune. Asta înseamnă că producătorul poate să facă o cerere uh, la instanță, iar furnizorul de internet trebuie să dea datele celui care face bani de pe urma acelui episod. Dar ca să să facă ceva împotriva persoanei respective, trebuie să se ajungă ori într-o instanță civilă, ori într-o instanță penală. Așa cum eu sau dumneavoastră am raportat la poliție că ni s-a furat portofelul. Nu se vor întreprinde acțiuni legale, juridice, împotriva unei persoane în baza acestei legislații, dar trebuie să înțelegem altceva că prevederea aceasta din acta nici măcar nu are obligativitate din punct de vedere juridic. Tratatele internaționale uh, se uh, au, sigur, precedență față de tratatele, de legislația națională, dar când într-o legislație internațională se spune că se poate face ceva, nu înseamnă că se va face acea. Deci acta nu modifică libertatea noastră de a pune la punct diverse politici. Acta doar se referă la ceea ce semnatarii consideră bunele practici. Deci, curțile au posibilitatea să ceară date personale, dar ei sunt liberi să facă acest lucru sau nu. Am făcut acest lucru în directiva privitoare la comerțul pe internet. Uh, o puteți găsi acest lucru în articolul 15, 15 și se vede că a fost pus în aplicare într-o manieră echilibrată și proporționată în uh, statele europene și s-a făcut așa pentru că există o serie întreagă de garanții oferite de legislația europeană. Luna aceasta, cum spuneam, Curtea Europeană de Justiție a confirmat uh, printr-o hotărâre una din aceste garanții. Curtea a spus foarte simplu că furnizorii de internet ca Google sau alții nu pot fi obligați să monitorizeze informațiile de pe rețelele lor pentru a verifica încălcările drepturilor de autor. Hotărârea ne aduce aminte că uh, Curtea Europeană de Justiție are grijă de noi și mă voi referi la acest aspect și în continuare, dar în primul rând vreau să spun câteva cuvinte despre câteva din temeri, temerile exprimate, dar nu întotdeauna cu voce tare. Cred că este corect să spunem că toată lumea de aici din încăpere știe uh, cunoaște pe cineva care a descărcat uh, pe calcuter un episod dintr-un serial TV sau un album de cântece. Nu pot uh, să accept așa ceva. Sigur că unii oameni văd chestiunea asta diferit, dar pentru mine nu este o diferență morală între a lua ceva care nu-ți aparține în lumea fizică sau lumea virtuală. Uh, file sharing-ul care este făcut ilegal este de aceeași categorie. Poate că foarte mulți dintre dumneavoastră vă gândiți că persoanele pe care le cunoașteți vor ajunge la închisoare sau vor trebui să plătească uh, amenzi. De, însă legea de astăzi spune foarte clar Sigur că uh, dacă furi un măr, asta poți fi reclamat la uh, poliție dar uh, faptul că folosești în comun cu cineva un produs de pe internet nu poate fi supus unei uh, pedepse, ile uh, unei pedepse în justiție. Iată de ce astăzi persoanele care profită de asemenea uh, site-uri uh, vor fi, eu știu, vizați de lege, nu zecile de milioane de utilizatori obișnuiți din lume. Asta este de bun simț. Iar acest lucru nu se va schimba conform acta. Deci, dacă aveți îndoieli din această cauză, am să vă spun clar că acta nu uh, va criminaliza, nu va incrimina ceva care nu este deja considerat o încălcare a legii, o uh, infracțiune. Uh, vreau să spun că să, să spun câteva cuvinte despre faptul că se spune că acta nu este democratic. Acta nu deleagă autorități ale Uniunii Europene către vreo entitate care nu este responsabilă. E vorba de reprezentanța ai guvernului care includ toate statele membre. În al doilea rând, amendamentele propuse de un guvern sau de comisie ar trebui să treacă prin procesul de ratificare conform tratatelor europene. Asta înseamnă că dumneavoastră și parlamentele naționale vor participa democratic la uh, procesul de acceptare sau respingere. Procesul de negociere a acestui acord a fost și el democratic. Parlamentele au fost informate despre acest proces pe tot parcursul negocierilor și mai ales de când am preluat eu funcția pe care o am acum de când mă ocup de acest dosar, am uh, stimulat părțile care se află în negociere să facă să fie transparente. Am avut diverse conversații importante, iar dumneavoastră, membrii Parlamentului, ați avut acces la aceste negocieri. Vreau să vă asigur că prioritățile dumneavoastră au fost preluate în acest proiect și vă să vă dau trei exemple. În primul rând, Comisia a negociat tot textul în aprilie 2010. În al doilea rând, am, v-am auzit uh, preocupările legate de dreptul la viață privată și drepturile pri, uh, fundamentale și vreau să vă asigur că nu se modifică nimic din sistemul european de protecție. De asemenea, consigur, conține foarte multe garanții care sunt în conformitate cu legislația europeană, începând cu Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, și, de asemenea, este protejat uh, comerțul de medicamente generice. Sunt excluse acele firme, uh, firme farmaceutice care nu au uh, brevete și care produc asemenea medicamente generice. Mai mult decât atât, acordul conține o referire la declarația de la Doha privind sănătatea publică, care protejează comerțul cu medicamente generice. Cred că putem fi cu toții mulțumiți de rezultatele pe care le-am obținut. Noi suntem cu toții, dumneavoastră sunteți uh, paznici uh, ai uh, democrației, aleși democratic, iar noi, Comisia, suntem paznicii tratatelor ne-am angajat cu toții într-o dezbatere publică, dar uneori am fost dezamăgit de lipsa de acuratețe a faptelor prezentate. Și este dezamăgitor pentru că este vorba de fundamentele democrației noastre, libertatea de exprimare și uh, instituțiile democratic alese. Și este ciudat că unii dintre ei și-au lansat uh, texte pe internet uh, care apără ceva ce nu, nu știm cum este. Acta nu reprezintă un pericol. Uh, eu sunt liberal-democrat, sunt avocat și de multă vreme susțin drepturile omului și libertățile individuale. Sunt, când eram tânăr și eram uh, eurodeputat, am contribuit la raportul Spinelli și am participat la redactarea primului catalog al drepturilor omului la Uniunea Europeană a fost baza declarației din 89 a drepturilor uh, care uh, a fost emisă de Parlamentul European și care stă la baza drepturilor omului incluse în tratatul de la Lisabona. Uh, negocierea, încălcarea acestor drepturi uh, ar fi ceva de neconceput pentru mine. Uh, susțin textul propus de comisie pe care uh, parlamentele naționale au hotărât să-l semneze, dar s-ar putea ca pentru unii dintre dumneavoastră cuvântul meu să nu fie suficient, așa că recomand să trimitem acta la Curtea Europeană de Justiție uh, Curtea ne va lămuri toate preocupările principale referitoare la drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor europeni. Hotărârea curții va uh, lămuri toate aceste discuții. O discuție pe care trebuia să o avem pentru că trebuie să facem pași înainte în acest domeniu. Pentru unii dintre dumneavoastră, beneficiile economice ale acta nu merită toată atâta uh, nebunie în jurul ei, dar Trebuie să protejăm drepturile de proprietate intelectuală dacă vrem să ajungem la locuri de muncă în, pentru cetățenii Europa. Dacă nu ne protejăm uh, viitorul economic, nimeni nu o va face pentru că trăim într-o lume competitivă. Vă rog să vă gândiți cu uh, bunăvoință la acest acord. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Commissioner. Mulțumesc foarte mult. Avem o problemă. Interpreții vor pleca în acest moment și fie suspendăm discuția aici, fie continuăm mâine sau altă dată, la o altă reuniune. Sau continuăm în engleză. Nu mi se pare corect însă să continuăm într-o singură limbă. Totuși, am să-l rog pe raportor să spună ce crede, cum crede el că trebuie să continuăm. Nu vreau să fac uh, remarci în două minute, deci aș prefera să facem acest lucru mâine, dar eu și domnul comisar de Gut uh, sunt uh, mâine la televiziune la BBC, deci nu putem să fim aici decât la 9 și jumătate. Să încercăm uh, să facem ceva după aceea ca să fiți cu toți aici după vot? Depinde de dumneavoastră, domnule președinte, dar eu mă pot elibera de la 9 și jumătate până la 12 și jumătate dimineața. Și sunt gata să fac acest lucru. Am câteva lucruri, dar le pot amâna. Deci după vot, la 10 vom relua această discuție. E în regulă? E toată lumea de acord? Bun, e perfect. Hai, du-te. No? No, that's, that's okay.